Stimați colegi, aș dori să începem reuniunea de astăzi. Can I do the adoption of the draft agenda first and I'll come... În primul rând vom trece la adoptarea ordinii de zi. Toată lumea e mulțumită de ordinea de zi. Nu, domnul Kramer are un punct procedural. Aș dori ca mâine la reuniunea coordonatorilor să discutăm un subiect. Uh, Comisia e împotriva Parlamentului în ceea ce privește megacamioanele. Până acum acestea au fost interzise la nivel transfrontalier. Acum o jumătate de an am transmis o întrebare. Comisarul mi-a răspuns următoarele. Dacă un stat membru face acest lucru și nu interzice autorizația rapid, atunci se va iniția procedura de încălcare, pentru că, din punct de vedere al legislației europene, există această interdicție. Acestea pot să circule în anumite state membre membre, dar nu pot să treacă granițele. Iar acum am aflat că miercuri comisarul va scrie o scrisoare către International Road Union, Road Union în care va spune că totuși acest lucru este posibil. Deci vorbim despre o interpretare a legislației. Știți care este poziția mea în ceea ce privește megacamioanele, dar nu se poate ca Parlamentul acum, când vorbim despre o modificare, să nu fie implicat. E ilegal și de aceea vreau să-i cer domnului comisar comisar să nu trimită această scrisoare înainte să nu se ajungă la un compromis între Consiliu și Parlament. Și de aceea, Brian, te rog să te adresezi uh, președintelui Parlamentului și acesta trebuie să spună că da, Parlamentul trebuie neapărat să fie implicat. Indiferent ce se întâmplă, noi trebuie să spunem că nu ne dorim această scrisoare. Va trebui să discutăm acest subiect mâine la reuniunea coordonatorilor. Însă așa ceva nu se poate face fără să fie consultat Parlamentul. Vă mulțumim, domnule Cramur, spune domnul președinte, așa cum bine știți, am vorbit cu domnul comisar și am spus foarte clar care e poziția Comisiei pentru Transport în acest sens. Acesta mi-a oferit aceeași explicație pe care am auzit-o și acum în ceea ce privește chestiunile de ordine juridică. Am pus acest punct pe ordinea de zi la, la reuniunea coordonatorilor, se află la diverse, însă e un subiect care va fi discutat la reuniunea de mâine și sugerez să aibă loc această discuție mâine, iar apoi decizia va fi ratificată de întreaga comisie miercuri dimineața. Așa vom proceda. Domnule Cramer, aveți cuvântul. Aș vrea să citesc cele spuse de domnul comisar. În ceea ce privește încercarea de a trece granița acestor camioane, când acestea uh, inter, încalcă legislația europeană, de un asemenea caz, comisia nu a fost notificată. Dacă acest lucru s-ar întâmpla, atunci autoritățile din respectivele state membre ar trebui să dea niște explicații. Dacă autoritățile din statele membre unde au loc asemenea cazuri nu reacționează și nu vin cu niște explicații, atunci Comisia va începe procedura de încălcare împotriva acestor state membre. Acesta a fost răspunsul la întrebarea pe care am pus-o eu în februarie 2010 și a venit foarte târziu acest răspuns. Președintele, da, am văzut și eu acest document și da, sugerez să discutăm subiectul la reuniunea coordonatorilor mâine și apoi vom vedea dacă vom discuta și în întreaga comisie. Nu voi scrie o scrisoare până când nu sunt autorizat de coordonatori și de membrii comisiei, însă cred că comisia a auzit ce ați avut de spus astăzi, așa că se vor întoarce cu un răspuns cu siguranță. Eu mă voi întâlni cu membrii comisiei în această seară și uh, voi accentua din nou această problemă, bine? Bun, mulțumesc foarte mult. Dacă putem trece acum la aprobarea proceselor uh, verbale din 6 februarie. Toată lumea de acord cu ele? Bun, atunci putem trece la viitorul aeroporturilor și serviciilor aeriene, raportul domnului Bradburn Vom discuta despre amendamente. Țin să le reamintesc membrilor și lui Filip că votul care a fost planificat pentru mâine este amânat pentru luna martie, dacă am înțeles bine. Așa că mâine nu vom vota, dar probabil puteți să-mi confirmați, domnule Bradburn, aveți cuvântul. Da, mulțumesc, domnule președinte, pot să confirm faptul că votul a fost amânat până la următoarea reuniune a comisiei. Motivele sunt pentru că există un număr foarte mare de amendamente și pentru că și din cauza săptămânii verzi de săptămâna trecută am vrut să ne asigurăm că fiecare dintre membrii va primi amendamentele traduse în limba fiecăruia. Domnule președinte, aș dori să fac câteva comentarii în ceea ce privește amendamentele. Nu voi discuta despre fiecare dintre ele. În linii mari, amendamentele sunt foarte folositoare în ceea ce privește acest raport. Există și niște amendamente specifice pe care le-aș pune sub semnul întrebării, pentru că nu se adresează aeroporturilor regionale, ci merg în linii mai generale și de aceea cam depășesc contextul în care a fost redactat acest raport. Însă, în termen general, raport, amendamentele sunt unele folositoare. Miercuri mă voi întâlni și cu raportorii din umbră și vom încerca să ajungem la niște amendamente de compromis. Nu voi trece prin fiecare amendament, probabil voi face referire la subiecte asupra cărora au fost depuse amendamente. În primul rând, dacă ne uităm la considerente, și cred că au fost multe amendamente din partea domnului Ugea, a doamnei Vorman Col, ale domnului Sasuli, cred că aici avem niște amendamente folositoare care încearcă să ofere o definiție clară în ceea ce privește definirea aeroporturilor regionale. Probabil vă amintiți că ne-a fost destul de greu să definim astfel de aeroporturi și serviciile prestate acolo. Totul se reduce la numere, însă reducerea la niște cifre nu duce la o identificare a ceea ce înseamnă un aeroport regional. De aceea ne-am dorit să venim cu o definiție în acest sens, iar unele dintre amendamentele depuse la acest uh, compromis ne, vor, ne va duce la o definiție bună. Apoi, obligațiile publicele și publice și ajutorul statal. Și în acest caz au existat multe amendamente folositoare din partea colegilor cu privire la acest acest subiect și din nou sper că vom ajunge la un compromis și aici. În ceea ce privește regula privind bagajele, vreau să spun următoarele. Vorbim despre acea restricție la un singur bagaj, mai ales când vorbim despre companii aeriene low cost și există și anumite state membre în care acest lucru apare și la nivel legislativ. Când vorbim despre aeroporturi regionale, trebuie să fim conștienți de faptul că nu există o limită asupra căreia s-a căzut în comun în ceea ce privește bagajele. De exemplu, în, în acest exemplu se folosesc avioane mai mici în aeroporturile regionale. Așa că oamenii sunt foarte confuzi pentru că vin cu un bagaj și dintr-o dată află nu, nu puteți să urcați cu acest bagaj la bord pentru că avionul e prea mic. De aceea e nevoie de o definiție concretă în ceea ce privește ce fel de bagaje pot să ia pasagerii asupra lor atunci când vorbim de avioane micuțe cu un spațiu de depozitare limitat. Există niște amendamente și în acest sens și probabil vom ajunge la un compromis. Apoi, următorul subiect, asupra căruia avem multe amendamente, tot din partea domnului Ugias, domnul Berker, în ceea ce privește conexiunile intermodale. Cred că aceste amendamente sunt foarte folositoare. Noi, în raport, am spus că dorim să ne asigurăm că există niște legături uh, intermobile între aeroporturile regionale și alte modalități de transport și cred că avem aici niște variante cărora putem să le acordăm atenție. Apoi, efectul pe care îl au aeroporturile regionale asupra economiilor din zonele în care se află. Și în acest sens au existat mai multe amendamente, se cerea includerea mai multor aeroporturi regionale în rețelele TNT. Eu sunt de acord că trebuie sprijinite pentru că acestea sunt importante pentru dezvoltarea economică. Așa că serviciile regionale și aeroporturile regionale trebuie să fie încurajate să se dezvolte. Cam acestea sunt chestiunile despre care am vrut să vă vorbesc. Cum am spus și la început, le mulțumesc colegilor pentru aceste amendamente care în general sunt foarte folositoare și sper că atunci când miercuri ne vom reîntâlni vom avea suficiente amendamente de compromis, astfel încât să ajungem la vot data viitoare. Mulțumesc, domnule. Domnul președinte, vă mulțumim. Domnul Parker are cuvântul acum. Äh, Mulțumesc, domnule președinte. Am avut deja posibilitatea de a discuta în linii mari despre raport. Îi mulțumesc lui Philip Bradburn pentru cooperare, cooperarea de care a dat dovadă. Și acest lucru se întâmplă deja încă de timpuriu. Și vedeți că s-a ajuns până acum la o um, discutarea amendament, despre amendamentele de compromis. Nu pot decât să-l sprijin pe colegul meu care încearcă să introducă aici și ajutorul statal. E nevoie de discuții în acest uh, sens dacă într-adevăr trebuie să existe aceste obligații publice și dacă aceste aeroporturi regionale așa trebuie să fie încurajate și dacă pot fi încurajate într-un într, astfel de fel. S-au anunțat controluri din partea Comisiei Europene, aici întâlnim aeroporturi din Germania și din Austria. Vorbesc și de aeroporturi de unde vin și eu, în Frankfurt, tot un aeroport regional. Comisia Europeană critică foarte mult aceste aeroporturi din cauza concurenței în ceea ce privește folosirea mijloacelor publice pentru acoperirea costurilor și în cazul acestor aeroporturi. S-a vorbit despre faptul că este afectată concurența și acest lucru este inacceptabil. Există multe aeroporturi în acest caz care se confruntă cu probleme din, caz, din cauza acestor controle. Așa că eu cred că trebuie să găsim alte modalități astfel încât și aceste aeroporturi să fie din nou atractive, mai atractive decât sunt ele acum. Problematic mi se pare următorul fapt. De multe ori există o părere destul de îngustă atunci când discutăm despre aceste aeroporturi regionale, și spunem că e nevoie de un regulament pentru că în ceea ce privește magazinele de acolo, au existat pierderi mari în ceea ce privește produsele oferite de magazine. Acest lucru a dus la mai puține investiții și mai puține ajutor pentru companiile aeriene. Mie mi se pare că lucrurile nu sunt văzute într-un context destul de larg. Există aici mai mulți factori care intră în joc și care duc la asemenea probleme în multe regiuni. Amendamentele de compromis din partea PPE, acestea au de-a face mai mult sau mai puțin cu măsurile care ar duce la faptul că pot să fie implicați uh, cetățenii impozabili atunci când e nevoie de finanțe mai multe. Cred că și în acest sens trebuie să discutăm, să ajungem la un compromis. Apoi, costurile de securitate. Și aceștia sunt mult prea mari și, din nou, plătitorii de impozit sunt cei care intră în joc, nici aici lucrurile nu pot să stea așa. De câte ori există probleme, de fiecare dată persoanele care plătesc impozit trebuie să suporte consecințele. Nu trebuie să găsim o altă modalitate. Interesant mi se pare proiectul de măsuri ecologice, ca în, în loc să ca și aeroporturile regionale să fie folosite mai bine și aici trebuie să discutăm. Pentru că dacă nu discutăm, cu siguranță nu vom ajunge la rezultatul pe care ni-l dorim. Mi se pare îmbucurător faptul că multimodalitatea ocupă un loc important în raport. Da, există întârzieri în ceea ce privește cerul unic european și există și niște probleme cu transparența în legătură cu, de exemplu, achiziționarea biletelor de avion. Vorbim despre niște probleme care nu țin doar de aeroporturile regionale, ci de toate tipurile de la aeroporturi. Se vor discuta multe, amenda multe amendamente de compromis și sperăm că vom ajunge la ceea ce ne dorim, mai ales când vorbim despre cum pot fi cum pot fi implicate și ajutoarele publice aici. Însă nu doar acestea, ci trebuie să mai găsim și alte modalități prin care să putem ajuta aeroporturile regionale importante. Ele trebuie să poată să funcționeze pe termen lung. Mulțumesc! Mulțumim, urmează domnul Sassoli pentru Socialiști și Democrați. Eh, grație. Da, vă mulțumesc. Mai întâi de toate, vreau să-i mulțumesc domnului Bradburn pentru munca pe care a depus-o și pentru că a preluat uh, și propunerile pe care le-am înaintat eu în calitate de raportor din umbră al uh, grupului SD. Am două observații de făcut, însă în legătură cu câteva aspecte ce ar putea fi îmbunătățite. Mai întâi mă voi referi la primul compromis, compromisul 1. Îmi dau seama că definiția termenului de aeroport regional este greu de găsit. Aici se propune să optăm pentru un aeroport care nu reprezintă un nod și să ținem cont de sau să nu ținem cont de volumul de pasageri care trece pe acolo, însă eu cred că mai avem de luat în calcul și alte variabile ce nu apar în acest compromis. De pildă, tipul de conexiuni pe care le oferă aeroportul, conexiuni cu uh, orașul sau cu alte transporturi principale pe lângă volumul de pasageri. Deci, aș uh, cere raportorului să țină cont de aceste lucruri la compromisul 1. În al doilea rând, vreau să mulțumesc raportorului pentru că a preluat amendamentul meu 39 la compromisul 5. Este vorba despre acordarea de ajutoare de stat către aeroporturile regionale și liniile aeriene regionale. Acestea, sigur că sunt cruciale pentru regiunile Uniunii Europene și dezvoltarea lor. Finanțarea directă sau finanțarea indirectă către o anumită linie aeriană poate să conducă la dezvoltarea unei zone. Știm însă că dacă o autoritate publică face acest lucru, nu știm dacă o va putea face și pe viitor. Oare asta presupune și niște obligații uh, pentru liniile aeriene cu privire la durabilitatea în timp? De pildă, dacă autoritatea publică sau statul respectiv vrea să mențină gradul de finanțare, trebuie să știe că acest lucru poate avea și consecințe negative. Deci cred că la compromisul 5 ar trebui să includem și o parte din amendamentul meu 39 care dorește să adauge și principiul proporționalității și care s-ar uh, referi la o perioadă de timp, un interval în care linia aeriană trebuie să continue să fie finanțată. Asta pe lângă numărul de pasageri, ca un uh, criteriu. Și în fine, domnule președinte, țin să fac un comentariu care cred că îi privește pe toți colegii italieni, deoarece în varianta noastră există o eroare de traducere. La amendamentul 77, în uh, versiunea din limba italiană, s-a omis prima parte din amendamentul meu și sigur că aș vrea să remediem această greșeală. O să vă trimit uh, textul complet. Mulțumim, urmează doamna Meissner. Very much. Uh, I speak on behalf of... Mulțumesc, am să vorbesc în numele domnului Ugias astăzi. Din păcate nu poate fi aici, își cer scuze, dar uh, din cauza unor circumstanțe neprevăzute nu poate fi prezent. Ține să-i mulțumesc domnului Bradburn pentru eforturile sale și pentru compromisurile pe care le-a făcut și care constituie un bun punct de plecare pentru negocieri. Mulțumiri de asemenea raportorului pentru că a ținut cont de mai multe sugestii la compromisul 4 și compromisul 9. Mai există însă și câteva observații și am să le citesc. La compromisul 1, cel care se referă la definirea noțiunii de aeroport regional, aici consider că amendamentul este nesatisfăcător. Sunt pe deplin conștient că această problemă este una spinoasă și că e greu de găsit un acord între toate părțile, însă, în același timp, consider că trebuie să facem un efort pentru a identifica câteva elemente care sunt comune tuturor aeroporturilor regionale. Nu putem pur și simplu să spunem că nu există o definiție posibilă pentru un aeroport regional sau să-l definim ca un aeroport care nu este un nod. Eu uh, am propus să subliniem diferența dintre aeroporturi regionale mici, mari, și se include în formularea domnului Sasoli la amendamentul 1, care invită Comisia să redacteze o definiție pentru aeroporturile regionale care să țină cont de tipurile de legături pe care le oferă aceste aeroporturi, deci volumul de pasageri și legăturile cu orașele din prejur și cu aeroporturile principale. Sper ca toți colegii să țină cont de aceste sugestii. La compromisul 8 este vorba despre studiul cerut de Comisia Europeană în vara lui 2010 părții britanice, studiu care a fost uh, publicat în 2011. Acest studiu ignoră pur și simplu aeroporturile regionale, deoarece acestea nu suferă de congestie sau de lipsă de capacități și deci nici nu trebuie să fie avut în vedere la alocarea de sloturi. Nu este nevoie de uh, activități de coordonare aici. De aceea eu consider că această trimitere la studii este pur și simplu înșelătoare și propun să se șteargă complet. Alocarea de sluduri este abordată greșit. În ce privește celelalte amendamente pe care le-am înaintat și n-au fost uh, incluse în compromisuri, le-aș menționa pe 46 și 52. 46 face o legătură între dezvoltarea aeroporturilor regionale și sectorul turistic. Aeroporturile regionale sunt foarte importante pentru multe regiuni ale Uniunii Europene și ar trebui să avem niște reguli mai permisive în ce privește personalul, mai ales acolo unde funcționează și companiile low cost. La 52 cerem să se pună la dispoziție infrastructura necesară pentru a putea permite și celor cu dizabilități să aibă acces la toate zonele din aeroport. Iată care sunt uh, dorințele domnului Ugias. Le-am citit și uh, cam atât. Un raport foarte bun, Filip, mulțumesc. Președintele, mulțumesc, domnul Kramer. Draga uh, da, doamna Lichtenberger a întârziat din cauza avionului, nu poate fi alături de noi, de aceea voi vorbi din prisma ei, însă cu astfel de situații ne întâlnim foarte, foarte des. Nu se știe niciodată de ce se înregistrează aceste înregistrări, probleme tehnice, întârzieri, probleme tehnice și așa mai departe. În primul rând doresc să îi mulțumesc și eu domnului raportor, chiar dacă nu suntem de acord în toate punctele. Domnul Picker a vorbit la început despre ajutoare publice pentru aeroporturi regionale. Vreau să spun că în fiecare an consumatorul european este cel care le pune 30 de miliarde de euro la dispoziție companiilor aeriene și asta pentru că există această obligație. Vă rog să vă închipuiți, 30 de miliarde de euro, dacă ar merge timp de 10 ani spre transportul pe calea ferată în Europa, la ce s-ar putea ajunge. Așa că noi, de fapt, investim banii publici în locul nepotrivit. În cazul aeroporturilor, aeroporturilor regionale există unele care trebuie să fie sprijinite chiar dacă nu sunt importante din punct de vedere, de vedere economic. Mă refer aici la insule aceste aeroporturi de pe insule trebuie să fie sprijinite, mai ales când se află în astfel de regiuni izolate. Însă mai există și altfel de exemple. De exemplu, în Germania, cele 16 landuri germane sunt responsabile cu ceea ce se întâmplă în ceea ce privește transportul aerian și știm ce fac aceștia. Aceștia luptă împotri, unii împotriva altora. De exemplu, există între Saarbrücken și un alt oraș care se află la 30 de kilometri de Sar Aici există în apropiere, s-ar putea ajunge cu trenul fără să fie nevoie să fie schimbat. Însă aici există și un aeroport în Zarbrucken, pentru că vorbim de prestigiu și, într-adevăr, și în acest land e nevoie de un aeroport. Putem vorbim de câteva zeci de mii de zboruri pe an în aeroportul din Zarbrucken, dar, până la urmă, mai intervin și alți factori și se înregistrează pierderi pe care pierderi suportate de cetățeni. Așa ceva trebuie să se evite. Am făcut niște propuneri de amendamente, unele au fost acceptate, unele nu. E nevoie de o concurență echitabilă, nu doar atunci când vorbim despre cherosen, oricând vorbim despre mijloace publice, ceea ce stabilim trebuie să fie valabil pentru toate tipurile de transport sau pentru niciunul. Adică nu putem să dăm la o parte căile ferate pentru că nu sunt atât de importante din punct de vedere economic și toți banii să meargă spre aeroporturi. Asemenea situații nu pot să existe. În același timp, nu pot să existe sisteme diferite în ceea ce privește prețurile. În unele state membre există un regulament în ceea ce privește impozitarea, în alte state membre acestea decid unde, cum stabilesc aceste prețuri. Apoi, legătura cu transportul feroviar. Nu trebuie să facem aceeași greșeală ca în Franța, unde din 10 noi căi ferate de mare viteză nu sunt folosite decât două. Se pierde ceea ce s-a câștigat cu un, o mare cheltuială de bani. Așa că, dacă așa că trebuie să fim atenți ce se întâmplă în acest sens cu aeroporturile regionale. Controlul în ceea ce privește lichidele a fost un adevărat dezastru. Totul a fost o prefăcătorie, ne prefăceam că da, se face ceva, însă nici acum nu știm ce fel de lichid e periculos și care nu. Pentru că dacă am nevoie de ceva din ce aș putea face un uh, explozibil, pot să mă duc la duty free și să cumpăr tot ce am nevoie. Și teroriștii nu sunt uh, așa de proșnici, așa că trebuie să fim foarte atenți. Thank you, Mr. Kramer. Președintele, mulțumim. Domnule Colicec, doriți să interveniți? Dacă da, o să vă rog un lucru. Dacă vreți să vorbiți, să luați cuvântul, vă rog să semnalați acest lucru din timp. Și e valabil și pentru ceilalți deputați. Dacă îmi semnalați de la început că vreți să interveniți, pot să vă aloc timpul de intervenție mai echitabil. Da? În pentru că se pierde timp și cei care doresc să intervină apoi nu mai au când. Ar fi util pentru președinte. Domnule Colicec. De data aceasta aș vrea să subliniez că raportorul a făcut un raport strălucit și sunt uh, complet de acord cu colegii mei. Și de câte, în câteva locuri sunt de acord și cu colegul de la Verzi, în mod excepțional. Noi preferăm acest mod de transport uh, celorlalte moduri sau modalități. Și uh, la aeroporturile regionale această abordare este cea mai bună. Mulțumesc foarte mult, domnule Bradburn. Chiar și acele acorduri de compromis pe care le-ați uh, obținut sunt foarte bune. Mulțumesc! Președintele. Mulțumesc, domnule Colicec, domnul Bach. Mulțumesc, domnule președinte, și eu doresc să îl felicit pe colegul Bradburn pentru acest raport. Nu vreau să repet cele spuse de domnul Pircau din partea grupului nostru politic, ci am doar două puncte de menționat. În primul rând, această cerință pentru statele membre de a dezvolta infrastructură pentru servicii intermodale. E vorba de niște conexiuni strategice cu alte moduri de transport. Acest acest lucru este foarte, foarte important. La compromisul 7 cred că calitatea serviciilor și condițiile de muncă din aeroporturi nu e îndeajuns de subliniat aici. Cred că acesta trebuie să fie reformulat nu are nimic de a face cu regulamentul privind un singur bagaj, ci cu condițiile de muncă în general în aeroporturi. Sper că la următoarea reuniune a raportărilor din umbră vor avea posibilitatea să discute acest subiect. Apoi, în ceea ce privește rețelele TNT, aici trebuie să se facă o, o diferențiere între rețeaua comprehensivă și rețeaua de bază. Mulțumesc! Mr. Președintele, domnul Alcadraui. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Și eu vreau să mulțumesc raportorului pentru această muncă excelentă pe care a făcut-o. Vreau să adaug la cele spuse de domnul Sasoli două lucruri. În primul rând, E important ca în raport să apară o... faptul că asigurăm condiții de participare egală pentru toate aeroporturile. Și dacă ne uităm la diversele reglementări ce există, vedem că la anumite aeroporturi există un actor mare care exercită o influență enormă asupra autorităților locale și asupra autorităților aeroportuare. Primesc uh, mult sprijin, multe privilegii și pot uh, șantaja, practic, pentru că pot amenința cu retragerea serviciilor lor, ceea ce ar avea un impact uh, major asupra dezvoltării zonei, asupra aeroportului. Trebuie să fim conștienți de acest lucru și să fim cu ochii pe acest pericol. De asemenea, vreau să sprijin ceea ce spunea colegul Bach, și anume că trebuie ținut cont și de aspectele sociale. Mai ales uh, când vine vorba despre companiile low cost. Și aici, din nou, revenim la ideea de condiții de participare egale. În al doilea rând, există o legătură între acest raport și următorul raport de care vom vorbi, și anume cel privind drepturile pasagerilor. Liniile aeriene, transportatorii folosesc destul de mult aeroporturile regionale și știm că există foarte multe critici la adresa lor cu privire la tratamentul pe care îl acordă pasagerilor. Limitarea bagajelor la unul singur, limitarea dimensiunii bagajelor, acestea au repercusiuni asupra condițiilor de participare egale și ar trebui să clarificăm aici regulile. Și, în fine, să ne referim și la transparența stabilirii prețurilor. Știm că toți transportatorii își ademenesc clienții cu prețuri nerealiste, la care se adaugă apoi tot felul de alte costuri. În concluzie, noi, grupul nostru, sprijinim acest raport, însă am dori să fie luate în um, calcul și celelalte câteva amendamente pe care le-am depus. Doamna Bilbao. Mulțumesc, domnule președinte. N-aș vrea să repet unele dintre argumentele care au fost invocate deja de unii colegi. Vreau doar să spun că, prin amendamentele pe care le-am înaintat eu, am încercat să aduc trei îmbunătățiri în trei direcții. Mai întâi să îmbunătățim integrarea aeroporturilor regionale în planificările pe care le facem în domeniul transporturilor. Criza nu ar trebui să întârzie punerea în aplicare a cerului unic european sau a altor programe similare. Și ar trebui să punem la punct o cartografie a aeroporturilor regionale. De asemenea, ar trebui să asigurăm un management mai rațional, să evităm congestionarea cerului, a spațiului aerian, să repartizăm mai bine resursele în rețeaua atente. De asemenea, vrem ca infrastructura să fie mai specializată, să aibă o calitate mai bună și să putem apela la intermodalitate aș uh, vrea să amintesc că unele structuri, infrastructuri sunt specializate pentru transportul de marfă. Asta nu înseamnă că nu putem uh, să îmbunătățim specializarea și pe alte moduri de transport, uh, autobuzele. Al doilea set de amendamente pe care le-am depus încearcă să evite proastele practici, precum limitarea numărului de bagaje de mână, Acestea, această regulă ar trebui să fie incompatibilă, mai ales dacă ne gândim la eforturile pe care le fac unele aeroporturi de a menține calitatea serviciilor lor. Am făcut propuneri și pentru a asigura legătura cu zonele mai defavorizate. Colegul Tremosa nu poate fi prezent aici din cauza tocmai unor probleme de trafic aerian, dar noi împreună ne-am gândit că ar fi bine să existe un fel de management centralizat al aeroporturilor regionale. După cum știm, trebuie să ținem cont de uh, realitățile locale. Autoritățile locale sunt cele care știu cel mai bine ce se întâmplă la fața locului și ele pot acționa ca niște forțe motrice. Aeroporturile regionale pot deveni viabile și uh, Există succese pe care le putem uh, replica, le putem reproduce în toate statele membre. Să nu uităm că gestionarea aeroporturilor regionale este complet centralizată în anumite țări, dar acesta nu este cel mai bun mod de a proceda. Nu este cel mai eficace, deoarece duce la deficite față de uh, țările în care gestionarea nu este centralizată. Îmi pare bine că um, domnul Ugia s-a gândit la infrastructura care trebuie asigurată în aeroporturi pentru persoanele cu dizabilități. Mulțumesc! Like to, um, thank, uh, Mr. Brad. Mulțumesc. Aș vrea și eu să-i mulțumesc uh, domnului Bradborn, colegul meu din același partid politic. Cred că raportul dumnealui este foarte cuprinzător și raportul inițial, înainte de amendamente, acoperea toate elementele esențiale. Cred că este momentul potrivit să propunem un astfel de raport, nu doar pentru că avem uh, raport, uh, raportul și pachetul pentru aeroporturi, ci și din alte motive. Aș vrea însă să obțin o clarificare legate de două chestiuni privind uh, regula, privind un singur bagaj. În primul rând, există unele aeroporturi care permit uh, pasagerilor să treacă pe la control de securitate cu un singur bagaj de mână ne amintim că acum câțiva ani uh, ne-am confruntat cu amenințări teroriste și toate aeroporturile din întreaga lume au trecut la această regulă uh, de a accepta un singur bagaj de mână prin control de securitate. Acum uh, ne încurcă un lucru și anume că unele aeroporturi au trecut la, înapoi la două bagaje, un bagaj de mână, o geantă de laptop și așa mai departe. Însă uh, Uh, unii își înregistrează bagajul și nu pot să treacă cu un bagaj de mână pe la control de securitate. Aceasta este o problemă. A doua problemă este uh, ce uh, lege să facă o companie aeriană. Cred că cu ajutorul uh, website-urilor am putea să le transmitem pasagerilor prin intermediul companiilor aeriene ce este permis și ce nu este permis în avion. Și uh, abia atunci uh, pasagerii pot hotărâ ce să cumpere sau nu. În fine, sunt de acord uh, cu colegii că nimeni nu consideră că o mm, plasă cu cumpărături de la duty free este un bagaj de mână. Uh, E o punguță de plastic cu câteva lucruri în ea și nu este considerată un uh, bagaj de mână. Eu una nu am recunoscut niciodată o astfel de pungă de la duty free drept bagaj de mână. Dar oricum, cei care încearcă să hotărască um, trebuie să vadă dacă sunt sau nu bagaje de mână. În ceea ce privește operatorii, există foarte multe locuri în întreaga lume în care nu există competiție. De exemplu, există insule foarte îndepărtate în care există un singur operator și probabil că situația aceasta va persista. Nu este o chestiune de ajutor de stat. Este un lucru care s-a organizat bine în trecut și putem să continuăm să o facem și în viitor. În fine, aș dori să mă refer la definiția aeroportului regional ce este un aeroport regional. Nu cred că ar trebui să pierdem prea multă vreme cu această definiție. Un aeroport regional este un aeroport dintr-o regiune și este un aeroport mai mic decât Charles de Gaulle sau de la Frankfurt. Însă poate să fie un aeroport foarte mic sau un aeroport internațional, cum este aeroportul internațional din Manchester, care este totuși un, aeroport un aeroport regional. Uh, și ultima mea observație se referă la numărul de bagaje pe care le poți lua la bord. Uneori există niște greutăți permise. Unele companii aeriene nu permit uh, o a doua, un al doilea bagaj pentru simplul motiv că avionul nu este suficient de mare. Deci, până la urmă, este vorba de o decizie operațională legată de cântărirea bagajelor. Uh, Și ultima mea observație este că raportul domnului Bradburn este foarte bun. Și până la urmă nu vorbim doar, doar despre un aeroport regional, vorbim despre întregul lanț de aprovizionare, despre întreaga industrie și, bineînțeles, uh, totul are ca scop uh, asigurarea unor aeroporturi uh, regionale atractive pentru clienți. Și, bineînțeles, trebuie luate în considerare și taxele de aeroport și alți factori. Aceste aeroporturi trebuie să supraviețuiască și noi trebuie să facem tot posibilul să le încurajăm. Dar oricum, Cred că domnul uh, Bradburn uh, a propus câteva compromisuri uh, extrem de bune. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Domnule Higgins. Cred că n-am auzit uh, niciodată un uh, raport uh, în această comisie care să primească atât, atâția lauri și care să fie atât de mult lăudat. Eu vin dintr-o regiune cu patru aeroporturi regionale care sunt extrem de importante pentru economia noastră și mai ales uh, pentru turismul de care depinde regiunea mea. Cred că este esențial ca Parlamentul European să transmită un mesaj clar Comisiei și anume că aeroporturile regionale sunt dintr-o categorie diferită decât Heathrow sau aeroportul din Frankfurt și alte aeroporturi mai mari. Așa că dacă vrem uh, o dezvoltare regională um, adecvată, atunci trebuie să încurajăm aceste aeroporturi regionale. Domnul Bradburn și alții au vorbit despre regula privind um, un singur bagaj, despre lichide, despre geluri și așa mai departe. Domnul Kramer și domnul Alcadraui au uh, evidențiat aceste aspecte. Însă aeroporturile mai mari tind să intimideze aeroporturile mai mici dacă nu se conformează cu regulile lor și au făcut asta în mod repetat. Deci este un echilibru foarte dificil de realizat între a asigura a, protecția acestor aeroporturi și aeroporturile mai mari care dețin puterea. Eu am uh, un amendament uh, independent și altul împreună cu alți colegi, și anume cine plătește securitatea la aeroport. Există o problemă cu aeroporturile regionale și anume că acestea nu beneficiază de economiile de scară ale aeroporturilor mai mari și adesea operează în pierdere. Apoi uh, există echipamente pe care nu le pot achiziționa deoarece nu sunt competitive. Oricum, uh, în ceea ce privește modernizarea aeroportelor regionale, acesta este un proces foarte îndelungat, care durează mult mai mult decât um, în cazul unui aeroport mai mare. În ceea ce privește ajutorul de stat, uh, eu am o problemă cu acest lucru. Cred că ar trebui ca aceste costuri uh, să fie integrate cu alte costuri, precum uh, taxele de aeroport, uh, costurile de duty free și așa mai departe. Oricum, noi am uh, propus amendamentul 148 care se referă la noul fenomen al noului card. Cred că trebuie să spunem clar ce trebuie să fie făcut în legătură cu debitarea cardurilor de credit. Oricum, unii oferă opțiuni de plată gratuite și, să, și impun doar uh, utilizarea anumitor carduri de credit. Deși uh, aceste ă, carduri au comisioane lunare mult mai mari decât cardurile de credit obișnuite. Deci, practic, nu sunt o opțiune viabilă pentru consumatori. Uh, și nu le permite acestora să facă economii. Oricum, uh, am un amendament uh, similar pe un raport ulterior. Oricum, așa cum au spus toți colegii, trebuie să-l lăudăm pe colegul Bradburn pentru acest raport. Mulțumesc și, în fine, doamna Ayala Sender. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să mă alătur uh, laudelor la adresa domnului Bradburn pentru eforturile pe care le-a depus în redactarea acestui raport. Această discuție legată de pachetul aeroportuar este extrem de importantă și am câteva observații. Domnul Bradburn a luat în considerare uh, amendamentele 7 și 11 pe care le-am propus eu. La compromisul 7, amendamentul 65, discuta despre abuzul de poziție dominantă și despre distorsionarea concurenței în unele dintre aceste aeroporturi regionale, ceea ce conduce la uh, decertificarea acestora și la înrăutățirea situației în foarte multe cazuri. Noi facem un apel uh, la comisie să uh, evalueze aceste cazuri uh, de abuz de poziție uh, dominantă și distorsionarea concurenței. Aș vrea însă să rog Comisia să analizeze această chestiune în detaliu. În unele dintre amendamentele pe care le-am uh, înaintat, am menționat caracterul sezonier al activității acestor aeroporturi, perioade în care aceste aeroporturi suportă costuri suplimentare, pentru că există fluctuații de pasageri de la un sezon la altul. Oricum, am mai făcut această propunere în trecut comisiei, dar cred că trebuie să o reformulăm. Și mă refer în special la capacitatea aeroporturilor și la managementul sloturilor pentru companiile aeriene. Acesta este un aspect important. Și în al doilea rând, Trebuie să discutăm despre capacități și infrastructură, pentru că acestea trebuie avute în vedere atunci când se definește dacă un aeroport este sau nu regional. Uh, din partea Comisiei acum. Vă rog. Bună ziua tuturor! Mulțumesc pentru că mi-ați dat această ocazie de a comenta acest subiect. Am primit cu mare interes uh, raportul și prezentarea domnului Bradburn și îl felicităm uh, pentru uh, că a prezentat acest raport foarte temeinic. Comisia consideră că accesibilitatea regională este esențială pentru atingerea obiectivelor pieței interne și bineînțeles că acest obiectiv va rămâne esențial în activitatea Comisiei. Aș vrea să comentez uh, foarte pe scurt, domnule președinte, cu privire la comentariile care au fost făcute. Îmi cer scuze că mă voi repeta Uh, și voi relua unele dintre aspectele pe care le-am menționat și în alte discuții. În primul rând, aș dori să mă refer la definiția aeroporturilor regionale. Noi uh, suntem de acord cu intenția de a găsi o definiție astfel încât uh, să simplificăm lucrurile și să știm cu toții despre ce vorbim. Uh, Totuși, este foarte clar că reglementările din acest uh, sector uh, nu uh, simplifică definiția. Este foarte greu să găsim o astfel de definiție, așa cum reiese și din amendamente. Și apoi este cu atât mai greu să aplicăm această definiție la TNT, la, TNT, la sloturi și așa mai departe. Acum, uh, nu știu dacă cereți comisiei să vină cu o definiție sau dacă este doar o observație că este foarte dificil să găsim o astfel de definiție. În al doilea rând, aș dori să mă refer la uh, zona de impact a aeroporturilor regionale și dacă ar trebui să le dăm un rol mai important în rețeaua TNT Aș vrea să evidențiez ceea ce propune Comisia. Noi spunem că doar aeroporturile din nodurile principale, din capitalele statelor membre, din uh, localitățile cu peste un milion de locuitori, sunt centre importante. Și în pofida dificultății uh, definiției, aeroporturile regionale nu au o funcție de hub. În cele mai multe cazuri, conectează hub-uri europene. Uh, și uh, aceste aeroporturi regionale asigură doar accesibilitatea la nivel regional în cadrul unei rețele mai largi. Și uh, în al treilea rând, aș vrea să mă refer la ajutoarele de stat, care sunt un subiect foarte important. Noi uh, suntem pentru o abordare echilibrată în acest domeniu, care să reconcilieze uh, promovarea unei rețele coerente de aeroporturi regionale în Uniunea Europeană și, pe de altă parte, necesitatea de a asigura condiții de concurență egală și de a asigura cheltuirea banilor publici într-un mod eficient. Nu trebuie să avem uh, duplicări uh, inutile ale aeroporturilor. După cum știți, uh, și domnul Almunia și Direcția Generală de Concurență revizuiesc uh, liniile directoare care se referă, printre altele, și la finanțarea aeroporturilor regionale. Și, în fine, aș dori să menționez o chestiune spinoasă, aceea a regulii privind uh, un singur bagaj. Cred că ar trebui să facem uh, o distincție între două chestiuni separate. Există niște interese uh, diferite, interese conflictuale, mai ales când vorbim despre uh, călătorii în interes de, de afaceri. Și apoi uh, cum să stabilim un echilibru între aeroporturi, între companiile aeriene și uh, operatorii de retail. Uh, S-a vorbit despre abuz de putere, despre distorsionarea concurenței și credem că atunci când apar astfel de cazuri, acestea trebuie să fie uh, gestionate prin intermediul mecanismelor de uh, anticoncurență și nu printr-o legislație privind protecția drepturilor pasagerilor. Însă, pe de altă parte, vorbiți despre impactul acestei reguli cu un singur bagaj asupra pasagerilor. Suntem de acord cu unii vorbitori uh, care spuneau că pasagerii nu prea cunosc regulile care sunt aplicate în diferite aeroporturi. Și uh, colegii mei uh, vor uh, studia această um, posibilitate în cadrul revizuirii regulamentului 261. Oricum, avem, am deschis o consultare publică la care pot participa toate părțile interesate. Mulțumim, domnule președinte, pentru acest raport și vom continua să urmărim îndeaproape. Domnule Bradburn. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să fac uh, câteva comentarii pentru a pune cap la cap toate aceste contribuții. Aș vrea să încep uh, cu ultima observație din partea Comisiei. Cred că aveți dreptate în ceea ce privește concurența. Acesta este un lucru pe care am încercat să-l integrez și în acest raport și am încercat să mă asigur că avem uh, condiții de concurență egală. Este o chestiune transversală care acoperă mai multe aspecte, nu doar regula privind uh, un singur bagaj. Există probleme de concurență. Știm că există companii aeriene uh, în Europa care încearcă să restricționeze mm, accesul uh, cu bagaje pentru că Um, comercializează produse duty-free uh, la bordul avionului și bineînțeles că nu vor să uh, aibă concurență. Deci până la urmă este vorba de o chestiune de servicii și produse furnizate de aceste aeroporturi regionale. Aș vrea apoi să mă refer la observația Comisiei referitoare la programul uh, TENS și eu am fost raportor pe acest raport în în legislatura 1990-1994 și atunci eram în favoarea includerii acestor aeroporturi regionale în rețelele de aeroporturi pentru a încuraja serviciile regionale. Și, bineînțeles, aceasta avea ca scop dezvoltarea conectivității regionale și a unor servicii regionale. Din păcate, nu s-au făcut foarte multe în cadrul primului program și de aceea am uh, reluat unele aspecte în acest raport, pentru că sunt aspecte foarte interesante asupra cărora comisia a fost de acord. Aș vrea să comentez și cu privire la intervenția domnului Higgins, dacă mai este în sală, cu privire la securitate. Eu mi-am propus să, uh, să mențin poziția Parlamentului în acest și dacă vă amintiți, în dezbaterea privind siguranța aviatică, am uh, cerut uh, măsuri mai stricte uh, legate de securitate. Și aici am încercat să fac distincția între uh, finanțarea din bani publici și finanțarea din biletele de avion. Și cred că acest lucru este cu atât mai uh, logic acum. Domnul Parker a vorbit despre necesitatea de a face aeroporturile regionale mai atractive. Și până la urmă totul ține de, limit, de lipsa de restricții din aeroporturi. Cred că aeroporturile vor deveni mai atractive dacă vor fi mai prietenoase cu pasagerii. Și am acoperit aceste aspecte în uh, amendamentele de compromis. În ceea ce privește intervenția domnului Sasuli, aș dori să mă refer la amendamentul 1 Voi vedea dacă putem să integrăm acest amendament în uh, compromisurile noastre. La amendamentul 39, referitor la ajutorul de stat, cred că trebuie să facem o distincție. Ce înseamnă ajutorul de stat? Înseamnă contribuție publică, servicii publice și așa mai departe și trebuie subliniat că acestea sunt foarte importante în, uh, în regiunile în care nu există o altă formă de transport viabilă. Apoi există și ajutoare pentru deschiderea de noi rute. Bineînțeles, atunci când este când există o necesitate de a deschide o rută viabilă din punct de vedere comercial, atunci uh, trebuie să se poată acorda acest ajutor. Dar oricum, unele companii deschid o nouă rută, uh, iau banii și după aceea fug cu banii. Și cred că trebuie să clarificăm această regulă a ajutorului de stat în acest domeniu. Uh, domnul uh, Ugias și doamna Meissner au avut o intervenție foarte pertinentă. Și am încercat să integrez aceste aspecte în amendamentele de compromis. Însă nu aș aborda problema persoanelor cu dizabilități. Domnul uh, Taylor uh, a spus uh, pe bună dreptate că nu este o chestiune care ține de aeroporturile regionale, pentru că este uh, o chestiune care uh, se aplică atât pe Heathrow cât și pe un aeroport dintr-o zonă îndepărtată din Scoția. Deci cred că nu ar trebui să confundăm aspectele legate de drepturile pasagerilor cu aeroporturile regionale. Uh, vă rog să-i transmiteți, doamna Meissner, colegului dumneavoastră, că am o problemă cu această observație. Apoi, referitor la multimodalitate, am încercat să mă refer la acest aspect uh, în raport. Am vorbit despre posibilitățile de emitere de bilete pentru aceste diferite moduri de transport. Și, în fine, domnul Alcadraui și domnul uh, Higgins au vorbit despre transparența prețurilor. Cred că nu trebuie să fim prea prescriptivi cu privire la modelul de afaceri pe care trebuie să-l utilizeze companiile companiile aeriene. Însă, am spus și în discuția noastră inițială că atunci când există taxe suplimentare, acestea trebuie să fie pe deplin transparente, astfel încât oamenii să știe ce plătesc. Și uh, dacă companiile aleg acest model cu taxe suplimentare sau cu carduri de credit uh, speciale, acestea trebuie să fie transparente și să fie în concordanță cu costurile companiilor și nu să fie niște profituri ascunse. Oricum, domnule președintele, mulțumesc tuturor colegilor pentru cooperare. Mulțumesc, domnule Bradburn. Aș dori să repet că votul în Comisia de Transporturi va avea loc pe 27 martie și să sperăm că în plenară vom vota în prima sesiune din mai. Mulțumesc încă o dată. Următorul punct de pe ordinea de zi are de-a face cu drepturile pasagerilor. Domnul Taylor are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Președintele, reamintesc colegilor că avem o oră pentru acest subiect. Voi încerca să nu ocup întreaga oră atunci. În primul rând, aș dori să încep prin a le mulțumi foarte mult raportorilor din umbră care m-au ajutat să elaborez acest raport. Acest raport are 195 de amendamente, 30 de aliniate binevenite fiecare dintre ele din partea IMCO. Din aceste 195 de amendamente am dezvoltat 13 amendamente de compromis care fac referire la peste 60 dintre amendamentele originale. Așa că eu sper că se va ajunge la un bun acord cu privire la acest dosar mâine. La începutul muncii noastre am spus că e nevoie de o mai bună responsabilitate și transparență din punct de o mai bună um, aplicare a legii și de o aplicare uniformă a regulamentelor și o punere în aplicare a lor îmbunătățită în statele membre. Să nu uităm că trebuie să fie o afacere echitabilă pentru pasageri, pentru că vorbim despre drepturile pasagerilor. Am încercat să fiu cât se poate de clar în raport și în ceea ce privește revizuirea regulamentului 261 și a regulamentului 1007, adică să fie acoperite și nevoile persoanelor cu mobilitate redusă. În plus, raportul face recomandări și, te, și într-un cadru mai general. Elementele principale pentru mine în acest uh, raport – sunt următoarele. Îmi doresc mai mult o transparență mult mai mare în ceea ce privește prețurile. Și am auzit deja acest subiect de mai multe ori în această după masă prețul care este făcut public pentru un bilet trebuie să fie prețul pe care îl va plăti până la urmă consumatorul. Apoi, protecția financiară e un element important. Dacă o companie intră în faliment sau își încetează acțiunile, atunci această companie aeriană trebuie să ofere asistență în fiecare aeroport pe care l-a folosit, unde să se ocupe în mod direct de problemele pe care le întâmpină pasagerii. Acestor pasageri ar trebui să li se spună și care este impactul de mediu al călătoriei, al călătoriei pe care o fac, pentru că noi ne dorim dorim să reducem emisiile de dioxid de carbon, însă dacă nu le spunem oamenilor care este efectul călătorilor lor, călătorilor lor, al activităților lor, atunci cum îi putem noi încuraja să fie mai atenți în ceea ce privește emisiile lor de carbon? provenite din activitățile pe care le întreprind. Apoi cerem, o, cerem organismelor de aplicare independente să fie mai transparente și să, să ducă la o implementare a măsurilor într-un mod uniform în statele membre. Domnule președinte, nu voi vorbi foarte mult, dar uitându-ne la regulamentul 261, noi cerem informații simple, clare și accesibile, care să fie date pasagerilor în orice stadiu al călătoriei lor, de la rezervarea biletului până la încheierea călătoriei. Cerem și o clarificare a oricărui nou regulament, o clarificare a definițiilor, mai ales a definiției privind termenii de um, circumstanțe extraordinare și anulare. Apoi ne dorim să existe niște limite temporale în ceea ce privește procesarea plângerilor depuse de consumatori. Apoi, în ceea ce privește regulamentul 1107 pentru oameni care au anumite handicapuri sau mobilitate redusă. Cerem ca aceștia să aibă acces neîngrădit în aeroporturi, în avioane. Ei trebuie să poată să își ia în avion medicamentele de care au nevoie și ne dorim ca ei să fie asistați tot timpul. Trebuie să aibă și cei care au nevoie de un de un cățel să poată călători alături de acesta. Iar apoi, în ceea ce privește daunele, mai ex aici vorbim despre echipamente foarte scumpe, cum ar fi unele scaune cu rotile care sunt foarte scumpe și, și acestea trebuie să fie acoperite când vorbim despre compensații. Apoi, la compromisul B, au existat niște discuții la ultima reuniune cu coordonatorii din umbră în ceea ce privește grupul de consultare privind drepturile pasagerilor. Speram ca până astăzi să fi primit ceva și să ni se spună ce este exact acest grup de consultare, cine sunt membrii acestui grup și ce face. Există multe, multe întrebări Apoi, am și o notă în ceea ce privește referirea la alte comisii și ce fac acestea în ceea ce privește drepturile pasagerilor. Găsiți aici informații despre campanii în statele membre și pagini de internet unde găsiți informații. Apoi, pentru cei care uh, sunt la curent cu tehnologia, a găsit și câte ceva despre aplicațiile de pe telefoanele smartphone și ce li s-a pus la dispoziție cetățenilor din Uniunea Europeană. Probabil că pentru unii este un ajutor. Însă nu vine decât cu o nouă bucurie atunci când citim compromisul ce unde se cer unde găsim cerințele lingvistice. Apoi o concluzie. Aș dori să mulțumesc din nou din inimă raportorilor din umbră și secretariatului pentru ajutorul acordat. Sper că acest spirit de cooperare se va reflecta printr-un vot puternic pentru acest raport. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Taylor, spune domnul președinte. Acum are cuvântul grupul PPE. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, Aș dori să îi mulțumesc domnului Taylor pentru munca dificilă și pentru faptul că a fost atât de deschis sugestiilor noastre atunci când discutam despre acest document. Acum în ceea ce privește compromisurile. A, așa stau, stau lucrurile întotdeauna, acestea nu mulțumesc pe toată lumea 100%. Oricum, acestea ne arată care va fi direcția muncii noastre viitoare. În principiu sunt de acord cu ele. Aș dori acum să mă refer la dispozițiile individuale din acest document. Ce ni s-a părut nou important pe timpul acestei munci? Ni s-a părut important să discutăm despre o mai bună informare în ceea ce privește drepturile pasagerilor. În document se accentuează această dorință în multe locuri e nevoie de locuri de contact, de contact direct între pasageri și companiile aeriene. Apoi, e nevoie de niște dispoziții, de exemplu când vorbim despre informații care sunt disponibile pe pagina de internet a Comisiei se mai accentuează și nevoia de a combate practicile neechitabile ale anumitor companii aeriene. De exemplu, când vorbim despre prețul inițial care este diferit de prețul final, apoi atunci când vorbim despre niște taxe nejustificate. Sunt convins că pasagerul ar trebui să aibă dreptul să poată să corecteze orice greșeală ar fi putut să facă în momentul în care rezervă un bilet. De exemplu, dacă scrie greșit un nume. În Polonia am existat următorul caz. Versiunea feminină a unui nume diferă cu o literă față de versiunea masculină. Când se face o greșeală la da, un nume, atunci de foarte multe ori trebuie să se plătească o, oh, un preț foarte mare pentru această greșeală. Eu cred că pasagerul poate și să își retragă o rezervare. Ar trebui să aibă dreptul să își retragă rezervarea la timp de două ore după ce aceasta a fost făcută. Eu nu aș sprijini această dispoziție dacă nu ar exista anumite practici și dacă nu ar exista anumite cazuri în care există oferte de felul următor. Un zbor care costă 100 de euro, dar când se calculează prețul final se ajunge la o sumă de 200 de euro și această ofertă în mod clar nu este cea mai bună. Înțeleg că raportorul își dorea o perioadă mai lungă, însă eu consider că două ore sunt suficiente uh, pentru ca cineva să-și dea seama că a făcut o greșeală și dorește să nu mai achiziționeze acel bilet. Apoi, chestiunea care mă interesează cel mai mult pe mine. M-au surprins foarte mult grupurile de lobby acum câteva zile. Acum câteva zile am primit un mail din partea lor uh, un grup de lobby care reprezenta anumite companii aeriene. Aceștia ne-au spus că acei copii mici care, um, care călătoresc cu părinții nu sunt persoane cu mobilitate redusă. Dar dacă ei nu sunt, atunci cine sunt? Avem mai multe categorii. Oamenii care suferă de un handicap sau îi avem pe vârstnici care nu se pot deplasa singuri avem copiii și părinții care sunt alături de copiii mici. Pentru a înlătura orice neclaritate, trebuie să spun următoarele. Mă întristează foarte mult atitudinea pe care o au companiile aeriene. Nu e de fapt îndatorirea lor. Aeroporturile sunt cele care trebuie să ofere asistență acestor categorii de călători. Probabil că companiilor aeriene nu le plac aceste drepturi pe care le au pasagerii pentru că au nevoie de anumit echipament la bord. Și voi citi textul comisiei. Răspunsul care i s-a dat uh, domnului europarlamentar Zazada e următorul. Ca rezumat, putem spune că legislatorul își dorea să legifereze nu doar în ceea ce privește persoanele cu handicap, ci la o nouă categorie care depășește aceste persoane cu handicap, și anume persoane cu mobilitate redusă. De aceea, în titlul legislației se menționează dreptul persoanelor cu handicapuri și dreptul persoanelor cu mobil- drepturile persoanelor cu mobilitate redusă atunci când acestea călătoresc cu avionul. Serviciile Comisiei au următoarea opinie din moment ce în articolul 2 din regulament se face referință și la probleme legate de vârstă, atunci și copiii ar putea fi considerați persoane cu mobilitate redusă, depinzând de vârsta pe care o au și autonomia pe care o au în ceea ce privește folosirea mijloacelor de transport în comun. Domnul președinte, vă rog să încheiați, domnule da, vă mulțumesc foarte mult că mi-ați, mi mi dat un minut în plus. Si, grație. Domnul Sasoli. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul raportor a avut mare succes astăzi în această comisie. Domnule Taylor, țin să vă mulțumesc pentru munca pe care ați făcut-o. În acest stadiu. Cred că s-au făcut niște lucruri foarte bune aici. Ma, majoritatea chestiunilor importante au fost abordate. Aș dori să-i mulțumesc domnului raportor că mi-a acceptat propunerea în ceea ce privește prețul biletelor pentru copii. Cred că e un mesaj foarte important pe care trebuie să-l trimitem spre exterior, mai ales în acest moment când traversăm o perioadă financiară dificilă. Am două comentarii cu privire la amendamentele de compromis. În primul rând, compromisul H. Există o cerere interesantă din partea doamnei Ala Sender în ceea ce privește pasagerii cu copii care ar trebui să primească prioritate atunci când ajung la îmbarcare. Familiile cu copii ar trebui să aibă acele, aceleași drepturi pe care le au și pasagerii cu mobilitate redusă. Aș dori să-i cer domnului Taylor să introducă și un amendament oral din partea doamnei Zenelova, cu privire la informații legate de drepturile pasagerilor în etapa de rezervare a biletelor. Domnule Taylor, acest, această chestiune ar putea fi adăugată la compromisul C, dacă doriți. Vorbim despre informații de plină cu privire la drepturile pasagerilor și vorbim despre o comunicare eficientă folosindu-se limba pe care o are persoana care dorește să rezerve un bilet. Cu această modificare, în compromisul C, acesta ar putea să aibă următoarea formă și, îl citesc, spune vorbitorul, se accentuează faptul că informații complete cu privire la drepturile pasagerilor trebuie să fie diseminate atât de companiile aeriene, aeriene cât și de turoperatori, încă de la început, de la rezervarea biletului și în limba pasagerului. Iar apoi textul continuă așa cum îl aveți în față. Mulțumesc! Mulțumesc, are cuvântul Doamna Crisbeck. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu țin să mulțumesc uh, domnului Taylor, ca și colegii care au vorbit mai devreme. Mulțumesc pentru uh, hotărârea de care a dat dovadă, dar și cu umorul, de umorul uh, cu care a colaborat cu noi. Am redactat amendamente de compromis și Acestea ne-au permis să ajungem, poate nu la un consens de 100%, pentru că ar fi prea mare armonie, dar, în orice caz, ne-am apropiat foarte mult pozițiile, mai ales în ce privește transparența și oferirea de informații. Pe măsură ce au uh, înaintat lucrările, am reușit să clarificăm tot mai mult textul și eu și grupul, nostru, grupul meu ne felicităm pentru aceste compromisuri. Sunt uh, peste 195 de amendamente, avem uh, cam jumătate din această cifră doar compromisuri. Un lucru bun, cred, pentru că uh, dăm mai multe avantaje cetățenilor în ce privește mobilitatea și, în sfârșit, reușim să facem ceva concret în Europa pentru ei. Am, totuși, câteva rezerve mici, mai ales în ce privește acest celebru compromis H. Familiile care călătoresc cu copii nu am uh, fost influențată niciun fel de companiile aeriene, însă aici m-aș întreba dacă nu cumva mergem puțin prea departe. Sigur că e important să acordăm o atenție specială, o atenție specifică familiilor care călătoresc cu copii, mai ales dacă acești copii sunt de o vârstă foarte fragedă. Și eu sunt femeie și am avut copii la o vârstă foarte fragedă și îmi dau seama că este foarte important uh, ca uh, mamele și copiii să se poată îmbarca uh, primii, să aibă prioritate ca să poată duce căruciorul când se face debarcarea să-și poată recupera căruciorul tot așa cu prioritate. Dar eu una Consider că familia care însoțește pe acești copii îi poate ajuta suficient. Să mergem mai departe ar însemna să considerăm că aceste familii care însoțesc copiii însoțesc uh, persoane cu mobilitate redusă, ceea ce ar uh, slăbi noțiunea de părinte, cred eu și ar răslăbi noțiunea de persoană cu mobilitate redusă în alte circunstanțe. Acestea ar fi precizările pe care vreau să le adaug înainte de votul de mâine dimineață. În ce privește grupul consultativ privind drepturile pasagerilor, domnule Taylor, vreau să vă mulțumesc pentru uh, lămuriri și care lămuriri ar uh, ajuta poate nu imediat uh, la desfășurarea unui dialog în condiții mai bune, pentru că știm uh, că atunci când uh, oamenii se regăsesc în astfel de situații într-un aeroport, uh, sunt lipsiți de orice mijloace, dar măcar se pune o, se face o bază de pornire aici. În ce privește persoanele cu mobilitate redusă, sunt bucuroasă, ca și ceilalți colegi din grupul meu, că persoanele vor fi informate cu privire la asistența acordată acestor persoane și la garanțiile juridice privind uh, registrul cu datele pasagerilor. Se va motiva negru pe alb, deci înscris refuzul îmbarcării unui pasager. Aici, iată, asigurăm transparența. Deci vă mulțumesc că ați uh, adăugat acest lucru. La compromisul K, asta până încheiere, compensațiile sau despăgubirile pentru un uh, bagaj uh, pierdut. Uh, aici propunerea este bună. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Foster. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportorului. Am avut câteva întâlniri foarte interesante cu domnia sa, în care am încercat să obținem compromisuri. Putem susține unele dintre aceste compromisuri, însă numai pe unele. Foarte pe scurt, am să le parcurg. Cred că ar fi suficient însă să spun că întreaga problemă este următoarea. Ne-am confruntat cu criza cenușii vulcanice, a fost o catastrofă, am dorit și am sperat să nu se mai repete niciodată și, pe de altă parte, avem uh, hotărârea Curții Europene de Justiție. Comisia nu s-a referit la aceasta, decât întreagăt. Și um, ca să iau compromisurile rapid, după cum ziceam, domnule președinte, la compromisul A putem să îl susținem, însă mi se pare că textul este destul de repetitiv și se complică. În ce privește grupul consultativ, vreau să mulțumesc raportorului că ne oferă aceste informații. Nu știam cine sunt membrii grupului consultativ. La compromisul C avem câteva semne de întrebare, însă se pare că și aici apar tot felul de complicații. Nu știm care sunt etapele cheie într-o călătorie. Deci formularea nu ne satisface. Principiul însă nu este neapărat greșit. La compromisul D Sigur că noi uh, sprijinim măsurile luate aici, însă se propune despăgubirea pe loc la aeroport. Să știți însă că în aeroporturi nu mișună personalul peste tot uh, cu valize pline de bani, deci va fi foarte greu să asigurăm așa ceva. Da, suntem de acord să se ofere asistență, însă nu putem uh, să acceptăm formularea așa cum este. Cât privește datele PNR, am petrecut ani de zile discutând despre ele. Noi uh, știți uh, care este poziția noastră, nu suntem de acord. La F, transparență și tarife, este extrem de important ca oamenii atunci când intră online și vor să-și cumpără un bilet să nu uh, își dea seama că până când ajung la sfârșitul procesului de achiziție prețul s-a triplat. Ar trebui să știi mult mai din timp care este prețul final. La compromisul G, suntem uh, de acord cu cele două ore, dar dacă s-a făcut o greșeală pur și simplu la, la nume, așa cum spunea și domnul Zasada, este foarte ușor să greșești un nume. Însă mm, nu putem uh, fi de acord cu renunțarea la rezervarea online pentru alte motive, deci doar o parte din acest compromis ne satisface. Și uh, în ce privește persoanele cu mobilitate redusă, înțeleg poziția colegilor, însă o persoană cu mobilitate redusă e cu mobilitate redusă, iar un copil e un copil. Trebuie să folosim terminologia care este recunoscută la nivel internațional companiile serioase se vor asigura că familiile cu copii mici, precum și cei care au nevoie de asistență, sunt îmbarcați prioritar. Deci nu știu cum am putea modifica terminologia, deși înțeleg ce vreți să spuneți. Și în plus, uh, aceasta este o decizie comercială, o decizie a transportatorului. Nu cred că putem noi veni cu legislația aici. La compromisul I, nu cred că Comisia Europeană este cea care trebuie să definească circumstanțele extraordinare. Ele sunt definite deja la nivel internațional. Și uh, companiile trebuie să le respecte. Deci nu are rost să vorbim aici despre ele. La J suntem de acord, uh, trebuie să se pună la dispoziție informații corecte pentru toți pasagerii. Și apoi, în ce privește bagajele și Convenția de la Montreal, aici, uh, iarăși, lucrurile sunt complicate, deoarece unii, uh, unele companii uh, oferă despăgubirea în bani la doar câteva ore după întârziere, altele mai târziu. Nu știu cum se poate face unificare. La compromisul L, da, sunt de acord, reclamațiile trebuie prelucrate într-o perioadă scurtă de timp și uh, pasagerii trebuie să fie ținuți la curent cu prelucrarea acestora. De exemplu, dacă un pasager vrea să facă o reclamație, ar trebui să o poată face la un număr gratuit, dar asta din nou este o problemă de asistență clienți. Și dacă mai permiteți, domnule președinte, la ultimul compromis N, aici avem uh, o problemă. Am spus categoric raportorului că nu cred că se poate vorbi despre persoane care se asistă singure, self-assist. Dacă cumperi un bilet de la un transportator, atunci acesta are sarcina să te reruteze sau să te ajute. Asta ar trebui să facă o companie bună. Deci noi nu suntem de acord cu noțiunea de self-assist. Cam atât mulțumesc pentru răbdare, domnule președinte, și sper ca raportorul să consideră că a fost util ce am zis noi. Președintele, mai avem încă 8 vorbitori și mai puțin de 25 de minute plus intervenția comisiei. Deci fiecare deputat are la dispoziție doar 3 minute. Domnul Bach, 3 minute, te rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mă voi rezuma la trei puncte amintite de vorbitor. Doresc și să-l felicit pe colegul meu pentru acest raport. Uh, sunt de părere că în ceea ce privește insolvența trebuie să fim mai activi. Am văzut ce s-a întâmplat recent cu compania Malev și alte companii din Europa. Acestea sunt cele mai recente cazuri. Peste 10 milioane de pasageri au fost afectați în ultimii ani din cauza falimentării anumitor companii și discutăm deja din 2009 în Parlamentul European și venim cu propuneri. Un alt punct care mi se pare important e un cadru comun un cadru comun pentru pasageri în ceea ce privește toate tipurile de transport. Da, trebuie să rămânem realiști și să ținem cont de caracteristicile specifice ale fiecărui tip de transport, însă ar trebui să existe o metodă prin care să se poată face o comparație mai bună și apoi și integrarea biletelor pentru transport intermodal este importantă. Apoi, trebuie să fim atenți să nu se ajungă la o atingere a drepturilor pasagerilor care există deja. Trebuie să ne propunem niște țeluri uh, foarte importante și raportul ne ajută. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Alcadraui, trei minute. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc raportorului pentru acest raport foarte bun s-au tratat principalele probleme, așa că nu îmi rămân decât uh, două lucruri de discutat. Este vorba în special de compromisul H. Există două chestiuni importante aici, copiii mici și persoanele cu mobilitate redusă. La copii am auzit uh, care este părerea domnului Sasoli și anume că ei ar trebui să aibă prioritate la îmbarcare și la check-in. Dar trebuie să ne gândim că există tot felul de uh, proceduri pentru cărucioare și uh, alte echipamente. Și să nu uităm că noi ar trebui să luăm inițiative pentru a unifica aplicarea normelor în toată Europa. Ideea este să facem ceva aici care să funcționeze mai bine la nivel european. Organismele naționale ar trebui să se consulte și să coordoneze mai mult unele cu altele decât până acum pentru a aborda aceste situații în mod unitar. Deci poate că ar fi bine să avem o rețea de astfel de autorități ca un prim pas. Apoi, cum putem să compilăm statisticile mai bine și putem să facem o analiză transversală pentru toată Europa? Ar trebui să putem face aceste lucruri pentru a cunoaște mai bine care este situația din diferitele state membre și situația diferiților uh, transportatori. Doar așa putem lua măsurile adecvate, mi se pare evident. La alineatul 2 și la 12 din compromisul H, asta trebuie zis. Minuten, general... Doamna Meisler, da, domnule președinte, mulțumesc și prin faptul că există așa de multe comentarii ne putem da seama cât de important este acest raport și se integrează foarte bine în pachetul privind uh, transportul aerian. Cu toții avem experiențe în ceea ce privește drepturile pasagerilor în spațiul aerian și când acestea nu sunt respectate. E clar, e nevoie de transparență și e nevoie de acces la informații. Acestea sunt pentru mine cele mai importante lucruri și aici există lipsurile cele mai mari iar apoi, în cazul unui faliment, trebuie să existe posibilitatea prin care pasagerii să fie ajutați. Am, știm cazul Sky Europe și altele, așa că e o chestiune foarte importantă. Apoi, un alt punct deja menționat de mulți dintre colegii mei, trebuie să îl sprijin și eu, domnul Sasada, faptul că copiii nu sunt persoane cu mobilitate redusă. Bineînțeles că se pot profita și părinții de acest fapt, da, se încadrează aici și persoanele vârstnice, este foarte clar, însă trebuie să se facă o diferență, să nu există o confuzie între termeni. Așa cred, cred că e mai bine să existe o diferențiere. Uh, Mr. Kramer. Three minutes. Domnul Kramer, trei minute. Da, și eu să-i mulțumesc raportorului și proiectului, așa cum apare el acum, în paragraful 22, aliniatul 22, vorbim despre drepturile pe care trebuie să le aibă pasagerii în cazul întârzierilor și că acestea trebuie să fie aceleași indiferent de modul de transport. Nu există o concurență echitabilă și vă pot spune și de ce se întâmplă așa. Recent am zburat de la Belgrad în Viena. În Viena a Anis, am avut o întârziere de 6 ore, am depus o plângere și au vrut să-mi dea 25 de euro. Am refuzat acest fapt. Însă, atunci când am o, întâl- o întârziere cu trenul, atunci vine conductorul, îmi dă deja un voucher, îmi spune puteți cere acești bani pentru că a existat această întârziere. Deci lucrurile sunt foarte clare. Însă, așa ceva nu există atunci când vorbim despre companiile aeriene. Nu, există un birou privat de avocatură, eu claim, le-am scris despre această problemă și am întrebat ce fel de hotărâri pot ei să ia. Dacă eu, dacă eu vă, am, aș câștiga cazul, aș primi niște bani, dacă nu, nu ar trebui să plătesc eu. Însă, compania aeriană despre care vorbesc, uh, de compania aeriană despre care vorbesc, Air Berlin, nu vrea să se implice deloc. Când există o întârziere de atâtea ore, atunci trebuie să existe și o sumă de bani plătită pasagerilor nu este foarte clar cum pot eu să primesc banii. Deci nu exista până la urmă o hotărâre care să spună clar ce s-a întâmplat cu acest bor. Până la urmă, pur și simplu, au acceptat această sumă de 25 de euro. Acesta ar trebui să fie rezultatul. Dar vreau să spun că așa ceva nu trebuie să se întâmple. Și aceasta este întrebarea mea. De ce sunteți împotriva acestui fapt, adică drepturi egale pentru toți? Când și mă refer aici la întârzieri, dacă nu totul e la fel, vorbim de discriminare. Așa că e nevoie de o schimbare, așa că nu înțeleg de ce sunteți împotrivă. Așa că vă rog mâine să fiți de acord cu acest aliniat. Acesta nu trebuie să dispară, e nevoie de drepturi egale pentru fiecare, pentru orice mod de transport. Domnul Higgins. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu, ca și antevorbitorii, vreau să laud pe domnul Taylor. Consider că raportul este un pas mare înainte pentru că sporește și consolidează drepturile pasagerilor. Există 195 de amendamente, multe, multe deci, și uh, ne-am luptat din greu să obținem compromisul. Eu și colegii uh, din PP am uh, depus 10 amendamente pe care le-am semnat cu toții și câteva încercau pur și simplu să um, aerisească puțin raportul și să îl facă puțin mai ușor de implementat, mai practic. De exemplu, la amendamentul 162 am cerut să se șteargă textul care spune că ar trebui să existe o, o procedură uniformă prin care pasagerii pot să își ceară despăgubirea în caz de întârziere. E bine, nu e practic așa ceva, pentru că există zone rurale, zone îndepărtate de marile orașe, și acolo transporturile sunt privatizate, iar uh, acolo este greu de transpus ceea ce decidem noi aici uh, pentru drepturile pasagerilor, pentru alocarea de sloturi. Și amendamentul nostru reflectă acest lucru. La amendamentul 84, de care vorbea și doamna Foster, spuneam că noi, um, în cazul în care se produc uh, erori sau greșeli când se face rezervarea biletului, acestea ar trebui să poată fi corectate ușor și este vorba și de um, rezervările făcute online, pentru că acolo se fac majoritatea greșelilor. Și am spus că aceste corecturi ar trebui să se facă gratuit. Este vorba despre corecturi ce privesc datele PNR. Cât privește celelalte amendamente, am să mă refer la... Pa, nu, se corectează vorbitorul, cam, cam atât. De fapt, acestea erau principalele amendamente pe care vreau să le amintesc. Deci, în, în mare, cred că raportul este foarte bun. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Urmează doamna Senalova. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-i mulțumesc uh, raportorului și raportorilor uh, din umbră, așa cum au făcut-o și antevorbitorii mei, în special pentru amendamentele de compromis uh, și pentru faptul că amendamentele noastre cu privire la disponibilitatea informațiilor în alte limbe au fost reflectate în raport. Ideea era ca informațiile să fie furnizate în limba în care s-a făcut rezervarea biletului. În ceea ce privește cazurile de faliment sau uh, insolvență, așa cum spuneau și uh, doamna Meissner și domnul Bach, am uh, făcut deja câteva amendamente. În 2009 am cerut deja Comisiei să fie mai activă în această privință. Uh, și uh, aceasta este uh, un fel de continuare a propunerii legislative referitoare la compensațiile care ar fi plătite în cazuri de faliment sau asigurări obligatorii pentru astfel de cazuri. Oricum, vă mulțumesc pentru că ați ținut cont de amendamentul nostru 121 prin care facem un apel la Comisie pentru a crea un sistem detaliat de evaluare a evidențelor în circumstanțe extraordinare. Și adesea acestea reprezintă un obstacol în calea aplicării legislației. Domnul, domnul Colice, din nou, ați uh, semnalat foarte târziu, în același timp uh, ca și doamna Foster mi-am semnalat inter, intervenția, intenția. Uh, oricum, uh, domnul președinte, vă rog să uh, vă faceți uh, simțită intenția mai repede pe viitor. Mulțumesc. Cred că acest raport este chiar și mai bun decât uh, raportul anterior, așa că aș dori să-l felicit pe domnul Taylor. Amendamentele de compromis uh, sunt foarte complexe și foarte bune și le vom uh, susține. Oricum, trebuie să existe prețuri clare Acestea sunt uh, observațiile mele. În al doilea rând, există o diferență între uh, copiii sub 2 ani și copiii peste 2 ani, între 2 și 6 ani. Eu am patru copii, așa că știu foarte multe despre, despre copii. În ceea ce privește persoanele cu mobilitate redusă, acestea ar trebui să poată beneficia de anumite echipamente și dispozitive la bord. Nu este vorba doar de dispozitive care să le ajute să se deplaseze, ci și alte echipamente. În ceea ce privește perioada de timp, pentru schimbările rezervărilor, această perioadă este foarte scurtă. Unii colegi au spus că ar putea să existe probleme cu scrierea ortografică atunci când se fac rezervări online și nu se precizează ce se întâmplă în cazul unor schimbări uh, minore. Referitor la situațiile de forță majoră, Cred că lucrurile sunt foarte clare, nu trebuie să redefinim din nou acest concept. În ceea ce privește compensațiile în aeroporturi, trebuie să evităm nu avem nevoie de oameni care se plimbă prin aeroport cu valize pline de bani. În Elveția, toate aeroporturile reușesc să ofere astfel de compensații în aeroport și cred că și noi ar trebui să fim în stare. Doamna Iala Sender. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Și eu aș dori să-l felicit pe domnul Taylor pentru uh, acest raport și pentru eforturile depuse, precum și pentru toate compromisurile la care a ajuns uh, atunci când a fost posibil. Aș dori să mă refer la câteva um, chestiuni legate de familiile cu copii mici. Pe continentul nostru, din fericire sau din nefericire, sunt tot mai puține familii cu copii mici. În plus, se manifestă și uh, efectul îmbătrânirii populației. Și cred că trebuie să identificăm uh, nevoile familiilor cu copii mici și să le protejăm. Trebuie să ne asigurăm că acești oameni sunt tratați în mod corespunzător de companiile aeriene. Referitor la amendamentele de la 41 la 43, domnul Taylor spunea că nu le va susține. Totuși, eu cred că trebuie să avem o dezbatere mai aprofundată, mai ales pe marginea amendamentului 41, pentru că noi uh, ne referim acolo la reclamațiile depuse de pasageri care spun că au fost uh, discriminați sau că au fost uh, tratați uh, necorespunzător. Există foarte multe declarații ale martorilor care au confirmat că în multe cazuri pasagerii au fost tratați necorespunzător. Apoi, este vorba despre reclamații împotriva companiilor aeriene. Iar Comisia propune o posibilitate de a gestiona aceste cazuri într-un mod mai eficient. Și acest lucru ar trebui să, să fie integrat în amendamentele de compromis. Există un alt aspect și anume ca dialogul să fie actualizat uh, și să se organizeze consultări înainte de actualizarea regulamentului. Există un alt lucru important. Foarte multe companii trec uh, printr-o situație de criză. Am văzut foarte multe acțiuni uh, ale, de overbooking ale companiilor transatlantice, iar acesta este un sistem foarte defectuos pentru pasageri. Noi vrem să ne asigurăm că pasagerii știu cum vor fi compensați în astfel de situații, pentru că altfel uh, ajungem într-o situație care poate duce la un tratament inegal al pasagerilor și uh, se creează bazele unor posibile discriminări din partea companiilor aeriene și cred că trebuie să revizuim. Domnule Sasoli, un punct de procedură. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea doar să uh, mă adresez domnului Kramer, care a vorbit despre grupuri despre grupurile care vor să revizuiască aceste aspecte legate de despăgubiri. Noi vom vota amendamentul uh, președintelui, amendamentul 157, care reamintește că nu vrem să avem reduceri ale nivelurilor daunelor, interese. Nu știu la ce grup vă referiți, dar cu siguranță nu la al meu, la socialiști și democrați. Mulțumesc! vorbeați despre faptul că nu am separat foarte bine discuția legată de căile feroviare și companiile aeriene. În primul rând, aș vrea să mulțumesc raportorului pentru acest raport și aș vrea să fac două observații. Prima se referă la compromisul K. Eu nu sunt sigur că am întărit acest compromis. Uh, mai ales uh, în ceea ce, având în vedere articolul, amendamentul meu 157. Prin acest amendament uh, vreau să mă asigur că pasagerii care uh, intră au aceleași benefic beneficii ca și pasagerii care pleacă. Pentru că dacă există întârzieri la plecare, există anumite uh, setări ale sistemului. Dar dacă există întârzieri la sosire, uh, se aglomerează foarte mult bagajele și nimeni nu te ajută pentru că companiile de manipulare a bagajelor se grăbesc să încarce bagajele în avion, iar cele care au fost descărcate ajung undeva într-un uh, cărucior uh, și sunt livrate când, uh, când dă domnul. Deci nu sunt sigur că acest compromis a fost întărit din potrivă, eu cred că pasagerii care sosesc trebuie să aibă aceleași drepturi ca și pasagerii care pleacă. Apoi aș vrea să fac o altă observație legată de amendamentul meu numărul 15. Domnul Parker a reluat acest amendament în amendamentul său. Putem să avem cel mai bun regulament din lume, dar dacă organismele de punere în aplicare nu îl aplică, e o pierdere de vreme. Și uh, eu uh, îi încurajez uh, aceste organisme de punere în aplicare să acționeze și să-și facă treaba, pentru că acum nu o fac. Eu am uh, un uh, alegător care are o problemă cu KLM-ul, s-a plâns la autoritățile de punere în aplicare care au scris la KLM care KLM a răspuns că a fost o situație de forță majoră și nu are ce face. În acest caz, nu cred că organismele de punere în aplicare a legii și-au făcut treaba. Și până nu vom uh, pune lucrurile la punct, vom avea un sistem uh, pe mai multe niveluri. Apoi uh, există un alt aspect legat de aceste organisme de punere în aplicare. Uh, Trebuie să-și facă treaba care le-a fost însărcinată, iar în momentul de față eșuează lamentabil să o facă. Și asta îi include și pe mm, reprezentanții autorităților din uh, Regatul Unit. Acum comisia. Cine vorbește din partea comisiei? Doamna Iegle. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să îi mulțumesc încă o dată raportorului, domnul Taylor, și raportorilor din umbră. Și aș dori să-l felicit pe raportor pentru acest raport uh, excelent. Am avut o cooperare excelentă cu dumnealui și cred că urmărim aceleași obiective în revizuirea regulamentului 261 vom uh, face tot posibilul pentru a asigura o mai bună informare a pasagerilor și pentru a asigura o aplicare mai unitară a regulamentului. În primul rând, aș vrea să vă spun că, în principiu, Comisia poate susține toate propunerile de compromis, cele 13 compromisuri pe care le-a propus domnul Taylor. Uh, în plus, uh, pe lângă compromisul K, referitor la compensațiile pentru uh, întârzieri, uh, pentru bagaje în uh, uh, propor proporțional cu nevoile pasagerilor, aceasta nu este în conformitate cu Convenția de la Montreal. Există niște constrângeri legale dar credem că celelalte amendamente de compromis reprezintă o bază bună de lucru și așteptăm uh, uh, un vot pozitiv mâine. Apoi v-am furnizat informații cu privire la campaniile pentru promovarea drepturilor pasagerilor și la ceea ce face doamna Cuneva. Apoi uh, v-am informat și cu privire la aplicația pentru smartphone pe care o dezvoltă Comisia în momentul de față. Acum uh, nu vă voi mai răpi foarte mult din timp pentru că, în general, uh, suntem pe aceeași lungime de undă cu raportorul. Aș vrea doar să adaug că în momentul de față realizăm o evalua- un studiu de impact pentru revizuirea regulamentului 261 și consultările publice lansate în decembrie sunt deschise până pe 11 martie. Credem că raportul domnului Taylor va reprezenta o bază bună de discuție și va uh, fi un bun punct de plecare pentru studiul de impact. În uh, paralel, uh, Uh, revizuim um, directiva privind uh, călătoriile. În ceea ce privește transparența prețurilor, uh, Comisia verifică um, regulamentul 1008 pe 2008 pentru a vedea dacă acesta este încă în conformitate cu cerințele pieței. Uh, Apoi elaborăm o serie uh, de linii directoare pentru a îmbunătăți regulamentul 1107 privind drepturile pasagerilor cu mobilitate redusă și cu dizabilități. Și în momentul de față suntem în discuții cu factorii de interes și să sperăm că aceste linii directoare vor ieși în primăvara lui 2012, uh, chiar înainte de începerea Jocurilor Paraolimpice de la Londra. Sperăm că mâine votul va fi unul pozitiv și vom uh, colabora în continuare pe acest domeniu care este foarte important pentru cetățeni. Mulțumesc foarte mult, domnul Taylor. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc uh, tuturor pentru uh, cuvintele foarte frumoase și vorbele de sprijin. La compromisul H, acesta s-a dovedit destul de dificil. A fost foarte greu să ajungem la un acord pe marginea acestui compromis. Noi nu spunem automat că familiile cu copii ar trebui să fie clasificate ca persoane cu mobilitate redusă. Spunem doar că ar putea să fie clasificate astfel. Cred că acest lucru este foarte important pentru uh, modul în care primesc aceștia asistență. În ceea ce privește accesul la informații, este clar în raport că vrem să îmbunătățim accesul la informații. Și am uh, făcut referire la website și la campaniile care se desfășoară în uh, statele membre cu privire la aplicația pentru smartphone. Și, uh, bineînțeles, nu trebuie să uităm nici de organismele de aplicare a legii și nici de companiile aeriene, care au obligația de a furniza informații și sprijin. Uh, Acum, în ceea ce privește pasagerii uh, sinistrați uh, de pe aeroporturi uh, din Estonia sau din altă parte, aceștia, bineînțeles, trebuie să primească compensații. Și acum, dacă mai puțini mai puțin oameni vor fi dezinformați atunci când își rezervă biletele pe avion, uh, dacă reclamațiile vor fi tratate mai rapid și dacă Comisia adoptă recomandările din raport, atunci munca noastră va fi avut succes. Mulțumesc. Așa cum uh, se spune, miracolele durează mai mult până se întâmplă, dar până la urmă, în cazul nostru, se poate întâmpla un miracol. Votul va avea loc mâine, iar plena, votul în plenară va avea loc în martie. Pentru mâine, vă rog să nu uitați să vă aduceți cartelele de vot. Următorul punct de pe ordinea de zi este uh, ghidul uh, TEN-T. Uh, domnul Cumuțacos și doamna, domnul Herzog sunt uh, raportori uh, comuni. Aș vrea să, vă, să le reamintesc uh, deputaților că cei doi coraportori vor elabora un singur raport. Nu vom avea două rapoarte diferite, ci unul singur. Și acum îi voi da cuvântul domnului Cumuțacos și după aceea domnului Ertug pentru a ne împărtăși uh, impresiile lor. Domnule Cumuțacos. As you, as you said today... Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum ați spus, președintele, domnule Cumuțacos, o secundă, vă rog. Orice subreuniuni pot să aibă loc afară, astfel încât să îi putem asculta pe coraportori. Mulțumesc. Domnul Cumuțacos, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum ați spus deja, astăzi avem un prim schimb de opinie în ceea ce privește uh, reformarea legislației privind TNT, așa cum a fost propusă de comisie în octombrie anul trecut. Trebuie să subliniem complexitatea și dificultatea sarcinii care ne așteaptă. Aș dori să încep prin a spune că TNT trebuie să fie puse într-un context mai larg, atât de, da, din, din punct de vedere politic. Uniunea Europeană trece printre niște vremuri tulburi din cauza crizei financiare și economice. Așa că noi avem nevoie de vești bune care să vină cu un mesaj pozitiv. Acest mesaj e că România poate să, că Uniunea Europeană poate să câștige bătălia în ceea ce privește o dezvoltare ecologică și bună din punct de vedere economic. Criza ar trebui văzută ca o opțiune pentru investiții, nu ca un obstacol. Investiții în infrastructură ar duce la crearea de noi locuri de muncă și depășirea acestei situații dificile. Proiectul TNT poate și trebuie să fie o rampă de lansare pentru creștere durabilă și uh, dezvoltare. E o provocare politică pentru Uniunea Europeană și pentru Parlamentul European în special. Cred că anul 2012 trebuie să fie anul TNT. Cred că noi, Parlamentul European, trebuie să ne implicăm astfel încât să ne atingem țelul. Voi trece acum la metoda de lucru. Așa cum a spus deja domnul președinte, raportul privind liniile directoare TNT va fi prezentat de doi raportori. Colegul meu, domnul Ertug, și cu mine va exista un singur raport asupra căruia se va cădea de acord. Vor exista reuniuni săptămânale între cei doi raportori și schimburi de opinii cu comisia și cu părțile interesate. Și acestea trebuie să fie cât de frecvent, po frecvente posibil. Apoi, ceilalți raportori, doamna Barandica de la ALDE, doamna Kramer, domnul Kramer de la Grins, domnul Kolicek de la GUE, cu toții vor fi informați și vom coopera cu fiecare dintre ei, așa că vom organiza reuniuni și într-o etapă mai târzie a procesului. Va exista de asemenea o colaborare strânsă cu raportorii din Comisiile pentru Aviz, Envi, Regii, IMCO. Și apoi, E de la sine înțeles, domnule președinte și stimați colegi, e de la sine înțeles că vom uh, colabora cu raportorii de la Facilitatea Connecting Europe. Care sunt pașii următori? Aceste linii directoare acoperă metodologia, coridoarele TNT și cerințele. Toate aceste subiecte vor fi discutate la reuniunea TRAN de la data de 8 mai și sper că și coordonatorii vor fi de acord, domnule președinte. Apoi, domnul vicepreședinte, comisar, comisarul și comisarul Calas vor participa la această audiere publică ca vorbitori principali. Proiectul de raport va apărea spre sfârșitul lunii mai, astfel încât să pute, să-l putem prezenta în iunie. Vom vota în toamnă în Comisia TRAN, iar apoi în sesiunea plenară sau la, începutul acestui, sau la sfârșitul acestui an sau începutul anului viitor. Să trecem acum la fond în ceea ce privește regulamentul. Domnule președinte, încă nu există o rețea transeuropeană. Există multe lipsuri, multe viduri la granițe și nu există o conectivitate suficientă între mijloacele de transport. Liniile directoare TNT au fost până, până acum o colectare a dorințelor existente la nivel național. Guvernele gândesc la nivel național, însă Parlamentul European trebuie să gândească la nivel european. Bazându-ne pe acest context, eu Împreună cu colegii mei salutăm propunerea Comisiei. Credem că e o bază foarte bună pentru munca noastră viitoare. Desigur, este loc și pentru îmbunătățiri. Trebuie ca documentul să fie mai ambițios în punctele în care se poate și trebuie să fie mai pragmatic, mai realist acolo unde trebuie. Propunerea comisiei, așa cum am spus, este o bază foarte bună pentru munca noastră viitoare. Comisia încearcă să abordeze acum problemele care există în legătură cu TNT. Ca raportor suntem de acord cu perspectiva și abordarea pe care o are Comisia în trei domenii. În primul rând o abordare pe două niveluri, apoi o mai bună interconectare a modurilor de transport bazată pe metodologie și nu pe priorități politice din statele membre. Suntem de acord că e nevoie de o prioritizare mai puternică și mai clară a proiectelor. Trebuie eliminate blocajele și trebuie îndepărtate obstacolele care încă există. E nevoie de legături mai bune între aeroport, transportul aerian și transportul pe cale ferată. De asemenea, trebuie să se țină mai mult cont și de legăturile cu statele terțe și e nevoie de mijloace de transport sustenabile. Și transportul pe mare trebuie să fie o componentă importantă din rețeaua TNT. Împărtășim viziunile pe care le are Comisia în ceea ce privește o coordonare mai bună și în ceea ce privește măsurile din instrumentele de finanțare. Coordonarea la nivel european este foarte importantă, însă e nevoie de o mai bună clarificare în acest sens. un instrument de coordonare, s-ar bucura în principiu de sprijinul nostru. Însă noi credem că coridoarele trebuie să apară în liniile directoare de bază și nu unde apar ele acum. O condiționalitate clară. Da, în principiu suntem de acord cu acest tip de condiționalitate. Și suntem de acord și cu abordarea sau se folosește sau nu mai există. Termenele limită. Știm că există două, două astfel de termene în uh, propunerea de legislație, 2013 pentru rețeaua de bază și, două, și 2030 pentru rețeaua extinsă. 2050 pentru rețeaua extinsă și 2030 pentru cea de bază. Colegii ar dori să vadă mai multă flexibilitate în ceea ce privește aceste termene limite stabilite. Apoi, în ceea ce privește instrumentele din regulament, noi preferăm și sprijinim um, abordarea luată de comisie, da, adică suntem pentru un regulament și nu pentru o altă formă de legislație care nu ar fi la fel de puternică. Așa că noi ne dorim să existe un regulament. Ca rezumat, noi avem o abordare pozitivă în ceea ce privește această propunere din partea Comisiei. Desigur, e nevoie de um, îmbunătățiri și e nevoie de amendamente. Nu-mi fac niciun fel de iluzie, știu că lunele, în lunile viitoare vom auzi poziții foarte diferite, propuneri foarte diferite. Toate acestea vor ieși la suprafață. Acestea vor fi problemele pe care, cu care ne vom confrunta fiecare dintre noi. Însă, de aici pornim și colegul și prietenul meu, domnul Ertrug, ne va vorbi despre aceste puncte dificile. Eu m-am menținut la partea ușoară și eu predau acum lui pe cea dificilă. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Domnul președinte, vă mulțumim mult, domnule Cumuțacus, domnule Ertrug, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Cumuțacos. Începem acum cu partea dificilă a muncii noastre. În primul rând vreau să mulțumesc Comisiei pentru documentul de bază pe care ni le-a dat. Cred că există multe lucruri foarte bune în acesta. Aș dori să încep cu o privire de ansamblu, cum ne imaginăm noi că ar trebui să arate politica de transport în Uniunea Europeană. În ultimii ani, până în anul, din 2000 în 2008, mobilitatea a crescut cu 8%, estimați colegi colegi. Iar acest lucru a avut efecte ecologice și economice în sensul în care prețul pentru acestea a crescut. Noi ne dorim ca să existe o scădere cu 20% a emisiilor de dioxid de carbon și de aceea trebuie să ne implicăm și mai mult decât în trecut. Ne confruntăm cu o societate care îmbătrânește, cu prețurile ale petrolului în creștere vedem că e nevoie de o piață unică care să continue procesul de integrare. Înainte să trec la subiectul cel mai important, câteva cifre. Avem 5,5 milioane de kilometri de stradă în Uniunea Europeană. Avem uh, foarte mulți kilometri de uh, linie ferată și avem și transport pe apă. Așa, de ce vă spun toate acestea? Pentru că trebuie ca până la urmă să ajungem la niște rețele integrate de transport european. Ne dorim o rețea în care toate regiunile Uniunii Europene să fie implicate. Doresc să vorbesc și despre statele membre. Ele ar trebui să fie mai europene și mai puțin naționaliste și așa ar trebui să acționeze. Aș dori să repet și cele spuse de colegul meu înainte, ceva ce și eu sprijin. În primul rând, abordarea pe două niveluri, a, atât a rețelei extinse cât și a rețelei de bază. Această abordare e cea pe care ne-o dorim. Și noi suntem de părere că trebuie să recurgem la un regulament și nu la o directivă pentru că acest lucru ne-ar ajuta pentru munca noastră pe viitor. Avem nevoie de un document cu forță de lege și principiul use it or lose it sau folosești sau îl pierzi este unul pe care noi îl sprijinim în totalitate. Mai este încă un punct pe care se bazează propunerea Comisiei Europene și anume pe metodologie. Stimați colegi, da, noi sprijinim metodologia, însă aceasta trebuie să fie obiectivă. Și de aceea aici mai avem comentarii despre cum ne închipuim noi că ar trebui să arate pe viitor metodologia. Pot să mai spun din partea grupului meu politic că noi sprijinim abordarea comisiei și anume că multimodalitatea trebuie să joace un rol foarte important. Trebuie să ajungem la îndepărtarea blocajelor, a ambuteajelor și să nu uităm și de locurile în care nu există legături în Uniunea Europeană și acestea trebuie să fie acoperite. Iar apoi, nu în ultimul rând, trebuie să ne asigurăm că și legăturile transfrontaliere vor fi mai bune pe viitor față de cum arată ele astăzi. Colegul meu a spus pe bună dreptate care sunt discuțiile care probabil vor avea loc în săptămânile și lunile viitoare și și eu vreau să discut despre acestea în încheierea prezentării mele. După ce am stabilit metodologia, cred că este foarte important să înțelegem dezbaterea care a avut loc până acum, să înțelegem că vorbim de o nevoie de o mai mare transparență și de mai multe informații. Acest lucru nu e valabil numai pentru noi, ci și pentru toți și colegii noștri din Parlamentul European, ci și pentru colegii din Parlamentele Naționale. Colegii noștri din Parlamentele Naționale trebuie să știe ce se întâmplă și trebuie să primească mai multe informații într și într-un mod mai transparent. Va trebui să facem față și următoarei dezbateri și anume cum vom merge mai departe cu cerințele de infra infrastructură. Acestea apar în document, dar va trebui să vedem, atât din punct de vedere tehnic, cât și din alte puncte de vedere, cum vom face față cerințelor din viitor. Acestea sunt foarte importante pentru legislație. Încă un punct foarte important despre care trebuie să discutăm. Trebuie să vorbim despre Coridoarele de transport pentru mărfuri acestea încă nu sunt incluse. E foarte important, pentru munca pe care am făcut-o în ultimii doi ani, ar fi important ca în sfârșit și aceste coridoare de marfă să-și găsească locul în rețeaua de bază și trebuie să discutăm subiectul. Un alt punct foarte important, trebuie să putem să clarificăm care va fi munca coordonatorilor și cum vor arăta până la urmă aceste coridoare, aceste platforme și cum vor funcționa. Aici e nevoie de dialog, mai ales din partea parlamentelor naționale, pentru că acestea sunt cele care uh, Uh, pot recurge primele la subsidia, principiul subsidiarității și să spună că Uniunea Europeană de își depășește competențele și intră în uh, competențele naționale. De aceea trebuie să ne asigurăm că acționăm într-un mod transparent, astfel încât să putem să eliminăm orice fel de neînțelegeri ar trebui să mai discutăm și despre cum ne dorim să abordăm noile proiecte. Cu siguranță vor veni mulți colegi cu noi proiecte din diferite regiuni și aici și acestea vor trebui să conțină metodologia propusă de Comisia Europeană. Cum vom aborda asemenea proiecte? Și acesta este uh, un punct cu care cu siguranță va trebui să ne confruntăm. Iar apoi, în sfârșit, abordarea cea mai importantă este cea legată de finanțare. Stimați colegi, ne aflăm acum într-o situație specială și anume, putem discuta și cu colegii noștri de la Connecting Europe Facility. Și aceste dialoguri au început deja. Va trebui să discutăm despre finanțare și cu acestea. Comisia a propus peste 31 de miliarde de euro în acest sens, iar 10 miliarde dintre aceștia sunt cuprinse în fondul de coeziune. Înțeleg că acei colegi care vin din uh, unele state membre nu prea sunt de acord cu această abordare, însă trebuie să discutăm și cu celelalte comisii unde mai întâlnim asemenea cazuri. E important să avem o poziție comună și puternică a Parlamentului European astfel încât să putem merge la negocieri dintr-o, puter, dintr-o poziție puternică cu Consiliul. Cred că în următoarele săptămâni vom discuta foarte mult despre detalii. Mulțumesc! Thank you very much. Președintele, mulțumesc, domnule Ertuc. Dau cuvântul raportorilor din umbră, mai întâi doamna Bilbao. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să spun că noi, pe ansamblu, considerăm că propunerea comisiei este foarte bună și asta din următorul motiv. Acest uh, document uh, identifică foarte bine problemele care există, probleme pe care le tot avem din anii 90. Există interconectări care nu s-au făcut, altele sunt într-o stare proastă, statele membre nu sunt suficient de motivate, există o foarte mare fragmentare, normele și cerințele diferă Așadar, putem spune că există foarte multe părți negative, există multe puncte de congestie și avem nevoie de o propunere prin care să rezolvăm această stare de fragmentare. Deci, în mod urgent, se impune o strategie coerentă care să prevadă interconectarea între noi și între noi și țările vecine. De asemenea, vrem uh, să ne asigurăm că statele membre respecte normele care deja există, deoarece nu pornim uh, de la zero. Trebuie să consolidăm cooperarea între statele membre, să se coordoneze mai bine pentru punerea în aplicare a proiectelor, pentru investiție, pentru fazele de cercetare și dezvoltare trebuie să ținem cont de toate nivelurile, uh, începând cu cel regional și local, pentru că Adesea și uh, actorii de la aceste niveluri sunt responsabili cu uh, execuția proiectelor. Sunt uh, de acord cu raportorii când spun că e nevoie de o abordare de tip reglementară. Da. Pe de altă parte, cred că ar trebui să facem un mic efort pentru a vedea care sunt indicatorii pe care îi folosim pentru alegerea criteriilor și pe ce sistem ar trebui să ne bazăm pentru evaluarea rezultatelor. Acum, sigur, problema cea mai mare este banul. Banul este nervul războiului. Așa că la Connecting Europe avem um, perspective financiare mai bune, putem să le preluăm de acolo și ar trebui să ne fixăm obiective mai clare. Și prin aceste obiective, prin criterii de selecție mai clare, vom putea accepta mai ușor și noi și restul lumii definițiile și motivațiile din acest text. Suntem de acord cu dubla abordare, deoarece, din punct de vedere strategic, aceasta este cea mai bună soluție dacă vrem ca acest proiect să progreseze. Și ca să închei, Consider că Europa nu poate fi competitivă dacă nu facem investiții și dacă nu ne rezolvăm problemele și nu ne îmbunătățim infrastructura. Trebuie să putem face mai bine concurenței și, în ciuda crizei, trebuie să ne gândim și la viitor. Și să nu uităm că dezvoltarea infrastructurii ne va permite să jucăm uh, un rol mai important pe plan mondial. Și o ultimă remarcă, amenințările nu provin din partea statelor membre, ci din afară, din exterior. Atunci când um, planificăm o infrastructură, trebuie să avem în minte și aceste provocări. Și aș vrea să spun un lucru Comisiei. Cred că ați menționat acest lucru, însă aș vrea să vă mai întreb și eu acum. Uh, care credeți că ar fi rolul pe care l-ar putea juca coordonatorii? Nu ar trebui să aibă o competență mai mare pentru a monitoriza proiectele? Și, în al doilea rând, care credeți că ar fi riscurile ce ar putea apărea dacă statele membre acceptă propunerea așa cum este ea? Noi uh, ar trebui să ne asigurăm că temerile dispar la nivel național și că încercăm să construim proiecte cu adevărat europene în sfârșit. Domnul Zile, mulțumesc, domnule președinte, chiar dacă stau în extrema stângă, iată că m-ați văzut. Mulțumesc. Cred că, în general, poziția ECR-ului ține cont de interesele naționale. Aici, însă, compromisul este bun, deci sprijinim propunerea comisiei și da, o să încep uh, prin a spune care sunt aspectele cele mai importante pentru noi. Trebuie să rămânem la regulament, să nu trecem la decizie, pentru că în acest caz uh, noi uh, nu am mai asigurat obligativitate pentru toată lumea. Trebuie să asigurăm obligativitate și pentru companii. De asemenea, Rolul coordonatorilor este important. Noi aici în Parlament ar trebui să hotărâm dacă vrem ca acest rol să fie consolidat, mai ales în ce privește dezvoltarea de coridoare. Pentru că dacă da, va trebui să dăm competențe suplimentare coordonatorilor. Și uh, putem spune că abordarea în acest caz n-ar fi doar dublă, ci triplă pentru că avem uh, rețeaua extinsă, rețeaua de bază și avem coridoarele. Din punctul meu de vedere, cam aceasta ar fi abordarea corectă. Din perspectiva unui stat membru nou, uh, chiar dacă problema este controversată, ar fi uh, să se apeleze și la fondurile de coeziune și la facilitatea interconectarea Europei pentru coridoare. Este singurul mod în care putem face ceva. În uh, rest, uh, pentru că altfel, dacă ne-am apelat la această modalitate, nu s-ar putea finanța proiecte noi în următoarea perspectivă financiară. Mai am și câteva temeri de exprimat, pentru că dacă urmărim lucrările Consiliului în grupul de lucru, vedem că există tot felul de tentative de a anula ideea termocoridoarelor. Să se renunțe la proiecte este ceea ce doresc ei. Acest lucru mă îngrijorează și mai ales eu, provenind dintr-un stat baltic, mă îngrijorează că văd că se încearcă nu doar eliminarea noilor proiecte de coridoare, ci și eliminarea încercării de a extinde uh, rețeaua de bază la alte coridoare, de exemplu spre est. În acest caz, sigur că nu putem sprijini articolul 7. Noi uh, optăm pentru niște valori europene clare și în domeniul transportului și trebuie să ținem cont și de interesele țărilor terțe sau țărilor mai mici. Avem țări care nu sunt acoperite, țări învecinate. Acestea însă nu apar în acest proiect de text. Rusia, de pildă. Sigur, s-ar putea ajunge la un compromis, însă nu cred că compromisul la care s-ar putea ajunge ne-ar conveni. Știm că există probleme cu conectarea la liniile feroviare rusești. În uh, zona baltică, practic, uh, avem un fel de deșert. Nici măcar uh, liniile care există nu figurează pe hartă. Deci, în loc să construim linii feroviare de mare viteză, de dimensiuni uriașe, de la est la vest, Poate că ar fi bine să ne gândim și la conectarea cu liniile care duc la Moscova sau la Sankt Petersburg. Eu cred că ar trebui să ne raportăm și la harta propusă de Rusia, care apărea în expunere, în expoziție, sau să ne bazăm doar pe hărțile europene, dar să nu uităm că e vorba de banii contribuabililor europeni și că vrem să sprijinim proiecte cu valoare adăugată europeană. Deci haideți să facem ceva în interesul Uniunii Europene, să facem uh, astfel încât politica noastră de transporturi să fie mai puternică, nu mai slabă. Asta ar trebui să fie scopul nostru. Mulțumesc! Președintele, domnule Kramer. Uh, Propunerea comisiei este foarte bună în a contura care sunt problemele, însă când vine partea de analiză, propunerea este foarte proastă. De 20 de ani lucrez, de rețe- lucrez asupra rețelelor europene și nu am ajuns nicăieri unde sunt vidurile, unde sunt problemele, acolo unde sunt frontierele. Întregul, dacă, dacă această analiză lipsește, atunci întregul proiect e în pericol. Ne gândim la conectarea Paris-Bratislava. Acestea sunt limile cele mai importante. Statele membre văd asta, văd. Um, aici stau banii, 1000, 2000, de miliarde, 10 miliarde de euro și zic da, ne implicăm. Dar apoi vorbim despre o legătură, de exemplu, Stuttgart-Ulm. Nu are nimic de a face cu întreaga Europa, dar tocmai pe acolo trece strada. Între Freiburg și Colmar, în ultimele săptămâni, s-a vorbit foarte mult de un pod care a fost uh, distrus în al doilea război mondial și acesta nici până astăzi nu a fost reconstruit. Apoi, acum avem nevoie pentru 20 de kilometri pentru a traversa o distanță dinspre Germania spre Polonia, pentru că lipsește acolo, acolo infrastructura și aceasta n-a mai fost reconstruită în ultimii câțiva zeci de ani. Vorbim despre faptul că dăm bani fără să ne gândim destul de bine. Și tocmai aceste lucruri lipsesc în această propunere. Analiza trebuie să fie mai bună. Întâi aveam țelul 2020, știm ce ne doream, știm că încă în transport o mare parte dintre emisii se regăsesc, este foarte rău acest lucru, și, dar observăm că pe partea de industrie emisiile au fost reduse, însă pe partea de transport nu prea s-a întâmplat nimic, așa că trebuie să fim atenți și în ceea ce privește investițiile. În 94, în Germania, s-au dat 40 de miliarde de euro, au fost investiți în transport. Astăzi, s-a ajuns la concluzia că există cu 20% mai puțin pasageri. Deci, pur și simplu suntem nebuni, investim miliarde de oameni, miliarde de euro, dar uh, numărul de pasageri scade. Trebuie să fim foarte atenți unde investim Trebuie să fim conștienți de zonele în care există probleme și acestea trebuie să fie prioritizate. Tocmai acesta, acest lucru lipsește de aici, prioritățile. Apoi, distanțele la nivel național par să aibă mai puțină importanță. Dacă ne dorim să existe legături dinspre Germania, spre Franța, de exemplu, și dacă ne dorim să existe rețelele noastre europene, atunci trebuie să ținem cont și de aceste distanțe mai scurte și care au și o componentă transfrontalieră. Aici e, de fapt, uh, valoarea adăugată europeană și aici trebuie să investim, pentru că aceste 30 de kilometri de autostradă cu o parte transfrontalieră trebuie să beneficieze de investiții trebuie să le facem pe statele membre să înțeleagă că și aceste porțiuni sunt importante și la nivel național. Apoi, voi încerca să mă rezum, însă punctul principal pe care vreau să-l ating e următorul. Dacă nu reușim să ne stabilim astfel priori, altfel prioritățile, mai ales în ceea ce privește valoarea adăugată europeană, atunci vom eșua. Vom eșua și în următoarea perioadă și atunci rețelele transeuropene nu ne-ar fi adus nimic. Domnul Colea, ce care cuvântul? Mulțumesc, domnule președinte. Am câteva observații de făcut. Colegul din uh, țările baltice se gândește mai ales la conectarea nordului cu sudul, dar și vestul și estul trebuie conectate, sunt la fel de importante. Nu mi-a prea plăcut uh, să aud ce spunea colegul. De exemplu, Germanii ar dori să finalizeze liniile de mare viteză care merg la Dresda. Pentru ei nu este foarte important să se lege de Cehia, deoarece pot să o ocolească. E bine, în propunerea pe care o avem în față, nu se ține suficient cont de importanța intermodalității. De exemplu, în Benelux, în nordul Franței, Perin avem foarte multe uh, puncte de blocaj, însă dacă ne uităm mai spre est, spre Viena, spre Dunăre, nu mai există atât de multe căi navigabile. Nu prea ne pasă de importanța Dunării ca o cale navigabilă. Vedem că s-a investit foarte mult în uh, rețele feroviare de mare viteză, însă fără rost. Avem două rute, Berlin spre est și apoi o a doua care trece prin München și care probabil se va opri undeva la Budapesta. Avem însă între ele o gaură neagră, ca să zic așa, Republica Cehă. Dacă luăm în serios criteriile și anume că trebuie să conectăm, să interconectăm capitalele și orașele mari, trebuie să ne gândim și la intermodalitate. Haideți să nu facem rute separate. Ca să finanțăm infrastructura, putem apela la interconectarea Europei, la TNT și la alte surse. Putem apela și la cooperarea regională. Aceasta este foarte importantă mai ales pentru infrastructura care nu se încadrează la TNT și care nu este parte din coridoarele mari. Această infrastructură este și ea importantă deoarece asigură interconectivitatea transfrontalieră, asigură conexiunile în toată Europa. Acest tip de infrastructură va fi foarte important pe viitor. Președintele, mai există 14 vorbitori pe lista mea. Bun, vreau să amintesc uh, deputaților că vom mai avea discuții pe această temă și pe viitor, probabil chiar și o audiere, așa că o să vă acord doar câte două minute fiecăruia și vă rog să fiți disciplinați. Îmi dau seama că în Parlament, uh, deși uh, toate lucrurile s-au spus, n-au fost spuse de toată lumea. V-aș ruga însă să vă abțineți de la a repeta ce au spus colegii, pentru că chiar ne-ar ajuta. Deci fiecare aveți câte două minute. Încep cu domnul Groș. Mulțumesc, domnule președinte. Această temă este foarte complexă, cu timpul stăm foarte rău și trebuie să spunem și că ceea ce s-a întâmplat în trecut nu trebuie să fie văzut într-o lumină atât de negativă cum a făcut-o colegul nostru, domnul Kramer, însă nici foarte pozitiv. Voi începe cu lucruri pozitive și nu negative, astfel încât să nu îi dau un motiv Consiliului să ne mai ia din banii pentru rețelele transeuropene. Nu putem să spunem că, să ni se spună că în transport nu s-a făcut oricum nimic foarte bun cu acești bani în trecut. Trebuie să fim atenți la punctele slabe din trecut. Pe acestea trebuie să ne accentuăm, să punem accentul. Apoi, trebuie să vedem exact care sunt cifrele și trebuie să ne putem rezuma la câteva puncte importante. Faptul că pe viitor va mai exista greșeli e clar, însă în comisia noastră trebuie să ne asigurăm că ținem cont de factori economici care sunt foarte important, însă trebuie să dăm dovadă și de coerență. Apoi, provocările legate de mediu trebuie să se regăsească și în transport, trebuie să se investească în transport. De aici trebuie să începem cu investițiile în transport. E o investiție foarte bună. Colegilor noștri din domeniul financiar și economic trebuie să înțeleagă că nu vorbim despre niște bani care sunt luați din alte domenii, ci sunt niște bani care sunt investiți pentru o economie durabilă de mâine, pentru mobilitate, bani care pot să ajute toate regiunile. Principiul condiționalității e important. Trebuie să ținem cont și de subsidiaritate, însă dacă folosim condiționalitatea toate așa cum trebuie, atunci vom reuși să nu repetăm o, un uriaș număr de greșeli făcute în trecut. Trebuie să controlăm ce s-a făcut și cu ce fonduri. De aceea, domnule președinte, în numele grupului nostru politic e ca subiectele să fie coerente, să avem o abordare concretă și apoi să avem grijă să nu pierdem deja ceea ce am primit pozitiv din partea Comisiei. Știm care e trecutul, știm știm care sunt greșelile și trebuie să le depășim. Există propuneri foarte clare cum să acționăm, fără să vă spun acum toate detaliile. Cu siguranță că aceasta nu e ultima discuție asupra subiectului, însă trebuie să fim consecvenți. can you try to keep to two minutes? I will try. Voorzitter, um, ik denk dat we af moeten van het lappendeken dat uh, ten... Domnul Cadraui, mulțumesc, domnule președinte. Cred că trebuie să privim uh, lucrurile într-o manieră consistentă și unitară. Este evident că în domeniul transporturilor uh, vom putea să găsim soluții pentru a ieși din criză și pentru a promova piața internă și trebuie să găsim niște rezultate concrete, niște soluții concrete. Am vorbit despre metodologie, aceasta este prima etapă uh, pe care trebuie să o clarificăm, iar Parlamentul uh, trebuie să confere mai multă claritate acestei metodologii, astfel încât toată lumea să înțeleagă despre ce vorbim și pentru a evita uh, prea multe amendamente pe acest uh, subiect. Deci va trebui să ne organizăm așa cum se cuvine. Pe de altă parte, trebuie să fim conștienți uh, că va exista o confruntare foarte dură cu statele membre cu privire la diferitele proiecte și la diferitele condiționalități. De aceea va trebui să vedem uh, exact ceea ce ne dorim. Evident, ne dorim uh, proiecte la nivel european referitor la finanțare și la proiectele uh, ce trebuie finanțate și termenele de finanțare și acestea trebuie clarificate. Pe de altă parte, există și aspecte mai tehnice. Este nevoie să avem mai multă interoperabilitate pentru că nu are rost uh, să avem foarte multe rețele care nu sunt interconectate între ele. Și de aceea trebuie să convingem parlamentele naționale de oportunitatea acestor proiecte. Va trebui să organizăm un dialog pe această temă cu parlamentele naționale internaționale, astfel încât să le atragem de partea noastră. Apoi uh, se pune problema și de stabilirea unei legături cu uh, Connecting Europe și uh, trebuie să vedem și ce sume avem de investit, pentru că fără bani nu putem face nimic. Și, bineînțeles, trebuie să ne punem la punct strategia astfel încât uh, să găsim cele 31,7 de miliarde împreună. Trebuie să tratăm acest lucru ca pe un pachet unic. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, domnule de Bache, două minute. Puteți să vă încadrați? Ceilalți doi n-au reușit, dar să sperăm că puteți dumneavoastră. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Bineînțeles că și partidul nostru și grupul nostru este uh, încântat de ceea ce s-a spus până acum și aș vrea să fac doar câteva observații. Cred că este important să transmitem un uh, semnal uh, că ne dorim o perspectivă europeană și știu că vom avea o discuție dificilă cu Consiliul și cu statele membre. Totuși, în calitate de membri ai Parlamentului, trebuie să punem accentul pe perspectiva europeană și să integrăm această perspectivă în uh, proiectele noastre. Bineînțeles că sistemul actual nu mai este sustenabil și de aceea trebuie să avem un sistem uh, durabil pentru viitor. Și, uh, bineînțeles, uh, toate statele membre se confruntă cu criza economică și financiară, iar acest uh, sector este extrem de important și trebuie să lucrăm cu toții împreună. În cadrul Connecting Europe trebuie să fim creativi, nu doar în ceea ce privește utilizarea banului public, ci și în ceea ce privește finanțarea privată vrem să folosim, să valorificăm toate aceste fonduri pentru a avea o strategie bună pentru viitor. Evident, și rolul coordonatorilor este important pentru că vrem să dăm o formă eficientă a acestor proiecte. Mulțumesc, domnule de Bacher. Doamna Lichtenberger, două minute. Ja, herzlichen Dank. Uh, einige Anmerkungen. Da, mulțumesc foarte mult și eu doresc să fac câteva observații. Văd ca înainte că există o fixație foarte periculoasă asupra proiectelor foarte mari care se desfășoară pe un termen foarte lung și întâmpină multe probleme. Pe timp de criză, chiar și pentru state bogate ca Austria și în acestea se discută despre amânarea anumitor proiecte pentru că finanțarea nu e disponibilă. Există state membre care suferă și mai mult din, uh, caza, da, din cauza datorilor statale și se află într-o situație mult mai proastă decât Austria. Trebuie să spun că instrumentarul de care, pe care îl avem la dispoziție în ceea ce privește finanțarea presupune niște riscuri foarte mari. Vorbim despre niște distanțe foarte mari pe care trebuie să existe transport, dar observăm că există anumite dovezi în, anumite nevoi care nu mai există. Vor observăm anumite străzi care au fost construite de curând, însă nu mai există transport de marfă la fel de intensiv pentru că lipsesc banii companiilor. Pe timp de criză financiară, ceea ce se poate face trebuie să se facă acum și probabil că putem vorbi de despre, despre niște îmbunătățiri mai limitate sau despre construcția unor anumite porțiuni de străzi care sunt mai mici, nu atât de costisitoare. Această fixație pe proiectele mari mai presupune de fapt și un alt pericol. Un vorbitor de astăzi a spus deja despre acest lucru. Trebuie să fie limitate libertățile pentru a face așa ceva. Dacă mergem și discutăm cu cetățenii, vedem ce se întâmplă la fața locului, vedem că este ilustrat foarte bine acest principiu, unde există um, unde este lăsată la o parte componenta de mediu, componenta socială. Acolo vedem că uh, și acolo se vorbește tot despre marele proiect și nu despre o îmbunătățire rapidă a rețelei. Și aș mai dori să vorbesc despre încă un punct. Observ că multimodalitatea, care pentru mine e foarte importantă, pentru că trebuie să-i se dea atenție, vedem că aceasta este folosită ca pretext pentru a putea continua finanțarea în infrastructură și, ca, și eu această tendință nu pot să o sprijin. Mulțumesc! Domnul Van Dalen. Mulțumesc, domnule președinte. Acest uh, dosar uh, este unul foarte important pentru această comisie. Văd că mulți uh, se plâng de lipsa unor legături între diferitele țări. Evident că trebuie să um, finalizăm acest pachet și să avem o rețea centralizată. Nu trebuie să pledăm doar pentru o legătură între orășelele Freiburg și Colmar. Ideea este ca pentru legăturile cele mai importante, care au o valoare adăugată europeană, să uh, facem lucruri uh, importante la scară largă. Deci cred că este un test pentru comisia noastră. Acum câteva aspecte legate de conținut. Cred că sunt prea multe porturi maritime și cred că trebuie să reducem numărul acestora, pentru că unele nu merită să investim bani europeni. În ceea ce privește căile navigabile, mă bucur că li se acordă mai multă atenție, chiar dacă unele grupuri nu sunt neapărat în favoarea acestor căi navigabile. După părerea mea, ele sunt un lucru bun. Dar oricum, mă bucur că li se acordă mai multă atenție. Mulțumesc, domnule Cancen, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte cred că două minute pentru un astfel de subiect uh, nu sunt deloc suficiente și sper că vom avea și alte ocazii să discutăm. Acum, foarte pe scurt, fără să intru în foarte multe detalii, cred că Comisia a um, elaborat un document foarte bun și chiar dacă nu a inclus uh, tot ce ne-am fi dorit, a venit totuși cu o propunere foarte bună. Domnul Kramer a vorbit despre Messina, dar avem și uh, Brenner, pasajul uh, Brenner. Dar oricum, vom reveni la toate aceste subiecte în discuțiile viitoare. Aș vrea acum să mă refer la metodă. Din octombrie 2008 încoace, Comisia a avut foarte multe dezbateri pe această temă. Iar conceptul uh, coridoarelor nu a fost uh, abordat corect în uh, comunicările comisiei, deși reprezintă un aspect foarte important al discuției noastre. Trebuie să ne uităm și la aspectele de guvernanță, iar coordonatorii trebuie să se transforme din facilitatori în decidenți pentru a accelera acest proces și obținerea rezultatelor. Ultimul comentariu se referă la prioritățile pe care le avem. Trebuie să vedem care vor fi tendințele în anii care urmează. Aș vrea ca toate aceste lucruri să fie uh, legate de facilitatea Connecting Europe, dar nu putem să așteptăm, trebuie să acționăm acum și trebuie să știm clar care ne sunt prioritățile încă de pe acum. Uh, pentru că dacă Uniunea Europeană merge mai departe cu ideea obligațiun- obligațiunilor de proiecte sau parteneriatele public-privat și uh, le transformă în elemente centrale ale proiectelor, nu mai putem să așteptăm pe, uh, după această facilitate Connecting Europe. Având în vedere că ne confruntăm cu o criză financiară, trebuie să lansăm proiectele acum și să ne stabilim prioritățile. Vă asigur că vom avea mai multe discuții pe acest temă în următoarele șase luni, așa că veți avea ocazia să discutați și vom avea și o audiere. Domnul Leichfried, vă rog două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să vă urmez sfatul și să nu repet ceea ce s-a spus deja. Așa că voi începe prin a vorbi despre, pentru colegul Țile, nu pot să spun că el stă spre extrema stângă, ci undeva pe la mijloc. Dar vedem totuși că s-a mai deplansat în sală, așa că sunt anumite progrese. Apoi, vă rog, domnule președinte, să uh, îmi acordați aceste 10 secunde în plus din cauza călăgiei. Voi trece acum la, la proiectul TNT. Sunt de acord cu colegul Kramer și anume prin proiectele TNT se aduce o val plus valoare europeană. Însă mai există puncte în care nu sunt de aceeași părere, și anume în ceea ce privește transportul la distanță. Cred că transport la distanță, fie că vorbim de persoană, fie că de marfă, cred că cel feroviar poate să aducă o plus valoare la nivel european. Da, trebuie să trecem de pe șosele pe șine. Traficul greu de pe stradă trebuie să fie transpus, să ajungă pe calea ferată și cred că Uniunea Europeană este cea care trebuie să facă niște coridoare bune și ecologice pentru transportul de marfă. E important și când vorbim despre concurență. Nu putem să subminăm importanța acestui fapt. Cred că propunerea comisiei nu este foarte proastă. Putem discuta despre detalii. Am vorbit despre aceste legături nord spre sud. Cred că acestea sunt bune. Există și legături care au o componentă transfrontalieră. Cred că și acestea sunt foarte importante și de aceea nu trebuie să sprijinim doar proiecte naționale, ci și proiecte interstatale. Și aici foarte importantă este componența componenta de investiție. Trebuie să ținem cont și de acest element al investițiilor și atunci cred că ne aflăm pe drumul cel bun și putem discuta detaliile. Two minutes, please. Domnul Tramosa, două minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Împărtășesc uh, opinia colegilor mei uh, liberali și aș vrea doar să adaug uh, un lucru și anume că Europa trebuie să recupereze creșterea economică. Și mai mult decât atât, există un risc de divergență între nordul și sudul Europei. Așa că aș vrea să insist asupra necesității unor criterii privind valoarea adăugată europeană și aș dori să insist asupra analizei cost-beneficii atunci când se hotărăsc noi proiecte. Mulțumesc, doamna Duran, două minute. Mulțumesc, domnule președinte, foarte rapid. Înțeleg perfect uh, logica metodei pe două niveluri propusă de comisie și comentată de colegii mei. Aș vrea doar să atrag atenția comisiei asupra unei anomalii în selecția orașelor integrate în rețeaua centrală și nu mă refer la niște orașe minuscule, ci la orașe care uh, prezintă mize europene și o valoare adăugată europeană și mă gândesc la orașul Liege din rețeaua centrală. Este un uh, oraș Uh, care are peste 20 de milioane de tone uh, pe an, al șaptelea aeroport de transport marfă și este un nod uh, rutier important și este punctul nodal cel mai important din regiunea meuse ran și cred că este aici o anomalie. De aceea, este important să integrăm și coridorul feroviar de transport vest-est este vorba de uh, coloana vertebrală valonă, cum îi spunem noi în Belgia și cred că și acestea trebuie integrate în propunere. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Barker! Mulțumesc, domnule președinte. Sprijin um, propunerea comisiei pentru că vine cu o plus valoare observăm că există acum o încercare astfel încât coordonat și european să se și coordonat să se ajungă la niște coridoare europene. Aceste coridoare sunt un exemplu foarte bun. De exemplu, Marea Baltică este conectată de cea Adriatică. Există și distanțele mari care trebuie acoperite și acestea sunt văzute ca prioritate. De aceea îi cer raportorului să se gândească la următorul fapt. Noi trebuie să reparăm ceea ce avem până acum, să vedem cum se va putea ajunge cu locomotiva din Tallinn până în Ravenna. Trebuie să se folosească diferite sisteme și trebuie să fie îndepărtate multe obstacole. Știți că Proiectele de infrastructură sunt greu de implementat, mai ales când vorbim despre proiecte de mari dimensiuni. De aceea trebuie să ne gândim bine și trebuie să ne gândim dacă nu există locuri în care Uniunea Europeană ar duce la o afectare a zonei de acolo și atunci Uniunea Europeană ar trebui să, in, să intervină și să financeze astfel încât să fie protejați cetățenii din acele regiuni, de exemplu de poluare sonoră și așa mai departe. Important este să luăm măsuri, așa cum prevede Comisia Europeană. Trebuie să existe o coordonare la nivel european, astfel încât să ne asigurăm că banii care sunt investiți ajung într-adevăr acolo unde trebuie și sunt folosite fondurile așa cum trebuie de statele membre. Ceea ce se dă trebuie să fie controlat încă de la început, deci e nevoie de control și nu să ne bazăm pe încredere. Mulțumesc! Doamna Ayala Sender. Sí, yo también querría felicitar, digamos, el... Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș vrea să Vă felicit pentru că ați uh, încercat să depășiți uh, egoismele naționale și pentru a tinde către o abordare europeană. Aș, am o observație pentru domnul Cumuțacos. Dacă am înțeles bine, ați dori să integrați uh, coridoarele Și aș vrea să știu care este ideea comisiei care a prevăzut uh, două regulamente diferite. Există o întreagă serie de carte în uh, directiva dumneavoastră, iar partea legată de coridoare este în altă parte. Mi se pare că Comisia a ales uh, în mod deliberat să identifice proiectele care trebuie finanțate. În ceea ce privește metodolo metodologia, aceasta trebuie să fie susținută la un nivel general. Și cred că aceasta conține elemente care merită să fie discutate în uh, profunzime. Referitor la articolul 59, uh, cred că Va trebui să ținem seama de aceste lucruri și mă gândesc că, că vor exista probleme cu întârzierile în statele membre. Vom avea acel uh, principiu de use it or lose it, plus uh, problema termenelor limită este extrem de importantă. Trebuie să știm apoi despre ce vorbim uh, când ne referim la flexibilitate în termenele limită. Apoi există și uh, considerentele în care se menționează includerea diferitelor rute. Poate că unele coridoare vor fi blocate dacă se adoptă această abordare. Apoi trebuie să discutăm și despre actele delegate. Noi uh, conferim comisiei foarte multe puteri dacă folosim actele delegate, mai ales în proiectele mari de infrastructură. Apoi aș vrea să întreb Comisia care este rolul organismelor executive ale rețelelor în aceste rețele. Eh, Doamna Vorman Col. Aș vrea și eu să mă alătur celor care au apreciat eh, eforturile comisiei și eh, propunerea bună pe care a făcut-o. Dacă ne uităm la ce am realizat în trecut, uh, acest lucru este cu atât mai lăudabil. Nu vreau să intru acum în detalii, însă am vorbit uh, de mai multe ori cât este de important să avem locuri uh, sigure de parcare lângă autostrăzi uh, și așa mai departe. Toate aceste lucruri au fost luate în considerare. Noi vrem o rețea multimodală și dacă mă uit la această propunere legată de Connecting Europe, am impresia că mm, nu se ține cont suficient de căile navigabile interne. Există un program uh, pe această temă, însă nu a fost finalizat. Și cred că aceste căi navigabile trebuie să joace un rol important în Connecting Europe. Vorbind despre rețele, se pune problema interconectivității cu porturile. Este o chestiune vitală, este chiar o obligație atunci când uh, discutăm despre acest subiect. Și vrem să asigurăm uh, conexiunea între căile navigabile interne și căile feroviare. Și invers, bineînțeles, trebuie să fie un proces în ambele sensuri. Deocamdată însă nu este foarte clar unde se încadrează porturile în rețeaua uh, extinsă și care se încadrează în rețeaua centrală. În anex, din anexa 2 nu reiese clar acest lucru și cred că ar trebui să clarificăm uh, această situație. Pentru că dacă ne uităm la următorii 5 ani, numai 0,2% din buget este alocat pentru porturi. Nu cred că este suficient, așa că trebuie să acordăm mai mare atenție. Vă mulțumim. Doamna Lelova, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să fac și eu niște comentarii la cele spuse de domnul raportor și eu sprijin dezvoltarea rețelei de bază și a rețelelor TNT. Sunt uh, de acord că trebuie să existe legături transfrontaliere, însă ar trebui să ne definim mai bine obiectivele și trebuie să fie mai bine definite criteriile principale. În ceea ce privește regulamentul TNT și metodologia care a, fi fost, care a fost folosită, ei bine, sunt foarte multe întrebări care sunt puse de autorități regionale și locale. Nu ar trebui să le ignorăm, trebuie să le acceptăm. În ceea ce privește metodologia, ar trebui să discutăm până în ce punct reflectă această metodologie elementele transfrontaliere. Iar apoi, cum intervin aici legăturile sociale între statele membre, între statele vecine. Apoi, să vedem cum va fi legată Cehia nu doar de Germania, ci și de Slovacia. Trebuie să vedem cum se definesc orașele mari. Apoi, care e plus valoarea europeană? Și aceasta trebuie să fie mai bine definită, pentru că este legată de o definiție care e tot foarte importantă și anume proiect de interese comune. Să mă refer acum la câteva aspecte în legătură cu proiectele care sunt în desfășurare în statele membre avem probleme în ceea ce privește lipsa de experiență în pregătirea unor asemenea proiecte. statele membre nu ar trebui să fie forțate să, să apeleze la agenții de consultanță foarte scumpe, pentru că vorbim despre extra costuri. Conceptul de folosește-l sau pierde-l, use it or lose it, acest concept ar putea fi încurajat. Probabil că am putea, prin, cadrul acestui, prin, prin intermediul acestui principiu, să propunem acele proiecte care sunt importante și probabil că am putea să obținem și cofinanțare. Un, al, un ultim comentariu. Proiectele transfrontaliere. Mă gândesc că rolul coordonatorilor ar trebui să fie consolidat și administrația ar trebui să fie redusă. Cooperarea trebuie crescută. Mulțumim, doamna Țicău! Uh, este adevărat că trebuie asigurate prin uh, noua metodologie TNT legăturile lipsă, discrepanța considerabilă privind calitatea și disponibilitatea infrastructurii între statele membre și în interiorul acestora, deci acest lucru trebuie avut în vedere, precum și necesitatea de a asigura conexiuni uh, multimodale. Susțin dezvoltarea transportului naval și importanța acestuia în rețeaua TNT, precum și interconectivitatea cu porturile. Însă vreau să atrag atenția că în Europa de Est și în general în noile state membre este necesar să se investească și în infrastructura rutieră, pentru că, așa cum spuneam anterior, există o mare discrepanță de dezvoltare și de calitate între statele membre privind infrastructura de transport. Susțin includerea metodologiei utilizate în textul regulamentului probabil ca o anexă, dar pentru transparență este important ca metodologia să fie inclusă în regulament. Uh, de asemenea, anexa 3 uh, prezintă hărți uh, aferente legăturilor cu țărilor vecine. Consider însă că un singur punct de legătură între două state este cam puțin. Și dau un exemplu, România are o graniță mare cu Ucraina, Uh, și, uh, de asemenea, cred că ar trebui avute în vedere și diferitele tipuri de transport. Uh, de asemenea, vreau să subliniez faptul că um, este important să putem face amendamente la acest regulament, întrucât este extrem de important, chiar dacă vorbim de rețeaua extinsă, care până în 2050, chiar dacă vorbim de rețeaua uh, centrală care este până în 2030, este important ca toate statele membre, toate regiunile Uniunii Europene să fie bine reprezentate pe această hartă. Eu susțin, de exemplu, includerea conurbației Galați-Brăila-Măcin în rețeaua centrală, întrucât este un important uh, nod multimodal Uh, ce asigură legătura și cu Republica Moldova și cu Ucraina, uh, pe Dunăre cu Marea Neagră, dar și cu infrastructura feroviară și rutieră din România. Mulțumesc! Thank you. Finally, uh, just a couple of words from, from my... Mulțumesc și acum în final câteva cuvinte din partea mea. Nu știu dacă trebuie să încep așa spunând că voi spune câte ceva pentru a-i încuraja pe raportori, pentru că atunci când vorbeam despre TNT, de nevoia de a avea o plus valoare europeană, am auzit ce s-a spus azi. A fost o mentalitate cumva de listă de cumpărături, tot ce s-a întâmplat astăzi și mă așteptam la asta la început, la 90, da, mă aflam în împrejurime atunci și ce a făcut comisia? A făcut niște hărți. Odată ce îi prezinți o hartă unui membru, dintr-o dată acesta începe să o deseneze. Așa că nu sunt foarte sigur că metodologia a fost foarte bună prin a ne baza doar pe hărți. Vreau să le reamintesc membrilor că vorbim despre TNT aici și litera din mijloc e un E, un E care vine de la european. Nu vine de la rețele naționale, ci rețele europene. Așa că, plus valoarea, valoarea adăugată europeană, aceasta trebuie să fie prioritatea. Dacă statele membre vor să construiască șosele sau căi ferate sau să se ocupe de căile navale din interiorul țării, ei bine să facă acest lucru, dar pe banii lor. Dacă există o dimensiune europeană, atunci trebuie să vedem să, trebuie ca proiectele lor să țină cont de prioritățile Uniunii Europene și nu doar de prioritățile respectivului stat. Cred că lupta nu se va duce aici, între noi. Și cred că am ajuns la un consens că, da, ne aflăm pe drumul cel bun. Dar ar fi bine dacă am face acest lucru sau celălalt, dacă am reușit să eliminăm gaura neagră, pe care am auzit că este Cehia, nu zic că într-adevăr așa stau lucrurile. Însă acum știm încotro ne îndreptăm și știm ce vrem să facem. Așa că lupta doamnelor și domnilor se va da cu Consiliul de Ministri. Și să nici nu vă gândiți că lucrurile vor sta altfel. Dacă credeți că Ismail și domnul Comuțachis au de făcut ceva foarte dificil în ceea ce privește tenteurile, atunci gândiți-vă la ce au de făcut domnul Riche și doamna Ayala Sender când vorbim despre facilitatea conectarea Europei și când vorbim despre aspectul de finanțare care intră în joc. Pentru că avem fondul de coeziune, Kramer deja ne spune, ne furați banii, ne luați banii. Da, vor fi asemenea reacții și acest lucru ne arată ce ne așteaptă de acum înainte pe noi ca Parlament, astfel încât să obținem obiectivele pe care ni le dorim în cadrul TNT. Discuția a fost una foarte interesantă și le doresc toate cele bune raportorilor și tuturor celor implicați pentru că au nevoie de mult noroc, dar și de multă răbdare. E nevoie de multă răbdare astfel încât să putem să facem ceea ce ne dorim noi ca Parlament. Însă eu sper că vom putea să-i sprijinim pe, să sprijinim pe raportorii noștri astfel încât să avem o poziție puternică, poziția Parlamentului. Cred că domnul Pachet trebuie să vorbească. De obicei, dumnealui este când vorbim despre tente. Uh, Însă mă gândeam că poate vor veni și alții să asculte, dar nu, domnule Pache, aveți cuvântul și dacă ați putea să le mai lăsați timp și celor doi raportori, v-aș mulțumi foarte mult. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aceasta a fost o primă discuție între europarlamentari, așa că nu cred că trebuie să am prea multe comentarii. S-au pus niște întrebări comisiei pe care, dacă sunteți de acord, aș vrea să vă ofer răspunsurile la ele în scris. Ne bucurăm foarte mult că am avut posibilitatea de a asculta acest prim schimb de opinii. Mulțumim pentru munca depusă de raportori, de raportorii din umbră, de membrii comisiei. Provocarea din spatele a propunerii este foarte bine înțeleasă. Ne dorim o politică de infrastructură structură europeană și aceasta este coloana vertebrală a, piețe, a pieței interne este foarte importantă pentru piața internă. Însă, această infrastructură care va duce la o, o zonă de transport unică, pentru că aceasta să existe, e nevoie de angajament. Angajament din partea statelor membre și a instituțiilor Uniunii Europene. Însă e nevoie și de concentrare. O concentrare pe un set limitat de priorități, începând de la infrastructura existentă și optimizarea acesteia. Acesta este spiritul propunerii. Sunt sigură că Comisia Tran și Parlamentul ne va ajuta să îmbunătățim lucrurile pe parcursul codeciziei. Comisia vă stă la dispoziție poate să contribuie la audierea pe care cei doi raportori își doresc să o organizeze în mai. Cred că subiectele alese, metodologia, coridoarele din rețeaua de bază și cerințele pentru cele două rețele, cred că da, aceste subiecte sunt elementele cheie ale propunerii. E nevoie de discuții și dacă vă doriți explicații din partea comisiei puteți să vă adresați, să, să, vă, să vă adresați nouă. Aștept să colaborez cu această comisie în lunile care urmează. Da, discuțiile vor fi unele dificile, așa cum ați spus în această sală, discuții interesante între cele două instituții, pentru că vorbim despre noutăți, vorbim despre noțiuni care nu sunt foarte ușor de introdus în instituții. Start off. Președintele, mulțumesc. George, o să vrei să tragi niște concluzii? tu primul. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi vreau să mulțumesc tuturor colegilor și tuturor celor care au contribuit la dezbaterea de astăzi. De asemenea și cu raportorului. Am auzit multe idei interesante, de care cu siguranță voi ține seama. Sper ca această uh, cooperare pe care am început-o să continue și eu, împreună cu coraportorul, ne angajăm pe calea cooperării. S-au uh, ridicat aici câteva întrebări, unele adresate direct mie, așa că voi răspunde pe scurt. Doamna Ayala Sender și alții au uh, pus întrebări. Vă voi da răspunsuri și cu alte ocazii, pentru că ne vom mai întâlni mai ales uh, în legătură cu facilitatea interconectarea Europei. Și uh, sigur că vom ține legătura cu raportorii care tratează conectarea Europei și vom discuta și cu reprezentanții Comisiei. Acum, uh, eventual, să lămurim calendarul, să vedem câtă flexibilitate avem la dispoziție, ce înseamnă aceasta. Eu și cu Ismail nu avem nici o problemă în legătură cu calendarul. Termenul de 2050 nu este problematic. Unii cer însă mai multă flexibilitate. Cred că principalul argument uh, pentru un plus de flexibilitate este că Proiectul de text vorbește despre o revizuire cândva în 2023, la mijlocul perioadei. Deci, până atunci, va trebui să rezolvăm, să remediem orice deficiențe ce apar. Putem să facem acest lucru până în anul 2023. Consider că el ne oferă un interval suficient pentru a face față tuturor problemelor. Aș uh, răspunde celor care cred că nu avem suficient timp la dispoziție că în 2023 vom putea revizui lucrurile dacă vedem că nu merg bine. Cât privește principiul use it or lose it, noi vrem să implementăm un proiect de proporții foarte mari în transportul european un proiect cu uh, impact mare pe piață și asta înseamnă că va trebui să fim foarte severi pe partea de finanțare. De aceea, trebuie să recurgem la principiul use it or lose it. Dacă nu se folosește finanțarea, la ce bun să mai avem? Dacă un stat membru pierde finanțarea într-o primă etapă, va avea posibilitatea să corecteze acest lucru și să facă o nouă solicitare. Iată, o posibilitate pe care nu putem acorda. Aceasta ar fi o abordare realistă al principiului use it or lose it la finanțare. Cât privește coridoarele, eu cred că, prin însăși natura lor, coridoarele trebuie discutate în ghid. Ele nu trebuie discutate în principal în um, facilitatea pentru interconectarea Europei. Avem nevoie de o analiză detaliată cu privire la coridoare, ce sunt ele, cum sunt folosite, iar acesta trebuie să apare în ghid, în orientări. N-aș vrea să creăm vreun conflict cu uh, facilitatea pentru interconectarea Europei. Pur și simplu, cred că așa ar trebui să procedăm. Dar dacă doriți, putem să mai discutăm. Cam atât aveam de spus uh, pentru momentul de față. Cred că avem suficient timp la dispoziție și vom avea și alte schimburi de vederi pe viitor. Mulțumesc! Președintele, Mulțumesc, domnule Cumuțacos, domnule Ertug. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, țin să le mulțumesc colegilor pentru contribuțiile pe care le-au adus. În primul rând, vreau să spun din nou că e hotărător următorul fapt. Noi, Parlamentul European, trebuie să avem o poziție puternică în fața Consiliului. Trebuie să repet că noi, în Parlament, vom găsi o soluție. Vom reuși să facem acest lucru. Cu toate acestea, punctele controversate sunt cele care vor ajunge în discuția cu Consiliul și acolo se va purta bătălia și nu aici în Parlament. În această dezbatere nu s-a discutat despre cum s-a ajuns la această propunere a Comisiei și nu trebuie să uităm acest lucru. Trebuie întotdeauna să facem referire la dezbaterile naționale. A existat o fază de consultare, acum cel puțin doi ani, în care statele membre au participat în diferitele comisii și acestea au fost de acord cu punctele principale și cu siguranță Consiliul de Ministri trebuie să țină cont de acest fapt. Vreau să mai vorbesc despre încă trei puncte și să răspund și la întrebările doamnei Ayala Center. În primul rând legate de actele delegate. Am mai spus și înainte că trebuie să discutăm despre cum și dacă va fi posibil să discutăm despre acele proiecte care corespund din punct de vedere al metodologiei, dacă și cum acestea pot să fie derulate. În ceea ce privește actele delegate, cred că am, am căzut de comun, de, de comun acord că nu e posibil ca Parlamentul să fie lăsat la o parte. Cred că putem să facem foarte multe prin această procedură legislativă, dar nu putem face foarte multe prin intermediul actelor delegate. Agenția executivă menționată de doamna Iala Sender. Da, e ceva important, dar de-a face cu coridoarele, cu platformele. Da, cred că trebuie să continuăm discuția și în acest sens. Eu nu mă voi opune unei agenții de execuție care să aibă competențe în acest sens, astfel încât scopul să, să ajungem mai repede și mai bine la scopul propus. Apoi, transparența și obligativitatea de informare din partea Comisiei e foarte importantă și în interesul nostru. Așa că vă rog, nu trebuie să așteptăm până la audierea din mai ca să obținem informații. Pentru că Trebuie să aflăm mai multe până înainte de acea dată. Cu siguranță vor veni foarte multe idei și o parte dintre acestea vor fi cu siguranță contraproductive. Apoi, metodologia ca până înainte de a, trebuie să fie foarte clară până înainte de audiere ce se înțelege prin aceasta. Mai sunt și alte puncte importante atât pentru Consiliu, cât și pentru colegii și colegele care au discutat despre finanțare legată de fondul de coeziune și finanțarea trebuie să fie clarificată aici. Eu consider că există foarte multe elemente care nu sunt clare. Ce exact se încearcă prin acest principiu use it or lose it, folosește-l sau pierde-l? Pierd uh, statele membre bani ce se întâmplă când acestea pierd banii, ce se poate face astfel încât să nu mai piardă bani, sunt întrebări care interesează pe colegii noștri și sunt foarte importante și în ceea ce privește acceptanța, mai ales dacă vorbim despre parlamentele naționale. Încă un punct important, coridoarele și platformele de coridoare, încă nu e foarte clar ce rol vor juca coordonatorii, ce funcție trebuie să aibă acestea. În articole apar lucrurile destul de clar, dar eu totuși consider că e nevoie de clarificări și în primul rând e nevoie de informații și de o transparență crescută. Însă în linii mari sunt mulțumit și le mulțumesc colegilor pentru toate cele spuse azi și cu siguranță vom discuta în continuare în lunile următoare. Mulțumesc! Președintele, vreau să vă mulțumesc tuturor, mai ales celor care au dat dovadă de disciplină ca să putem termina la timp ne-am încadrat destul de bine. Mai spun încă o dată, acesta este doar începutul unei uh, discuții care va continua. Este vorba de un proces ce va dura în jur de șase luni. Cel puțin șase luni va dura până când uh, vom vota în comisia noastră. Vă mulțumesc tuturor celor care au vorbit. Vă amintesc că mâine începem la ora 9 dimineața și votăm cu privire la raportul domnului Taylor. Să nu vă uitați cartelele de vot. Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc și interpreților.